Guten Morgen, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Bună dimineața! Această reuniune se va desfășura în această dimineață, de după amiază și uh, mâine de dimineață. După cum puteți observa, um, la punctul 1 trebuie să adoptăm ordinea de zi și dacă nu există obiectiv vom face acest lucru. La punctul 2, comunicări ale președinției. Doresc să vă atrag atenția că această reuniune poate fi urmărită pe internet, ca întotdeauna, și pe site-ul nostru de internet. La punctul 3 avem aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din martie, uh, aprilie și începutul lui mai. Și dacă nu există obiecții, adoptăm uh, aceste procese verbale. Și trecem la punctul 4, raportul uh, anual de activitate al Comitetului de Supraveghere al OLAF. Îi salut pe reprezentanții acestuia. Mă bucur că suntem cu toții uh, prezenți aici. Uh, suntem aproape toți aici, lipsește cineva, vă salut cu căldură. Am citit raportul dumneavoastră anual și ne bucurăm uh, să auzim care au fost concluziile dumneavoastră? Dau cuvântul domnului Ian Mulder, președintele Comitetului de Supraveghere. Thank you, uh, Chair. First of all, Let me say that it is good to be back here and to see so many... Uh... Mulțumesc. Mă bucur că pot să revin și să vă revăd. După cum ați spus, comisia este aproape completă. Avem un singur absent, membra din Portugalia, din cauza incendiilor de pădure. A trebuit să se întoarcă acasă, altfel ar fi fost în uh, comitet complet. Comitetul este nou în alcătuirea sa actuală numai din ianuarie, deci eh, suntem în activitate numai 5 luni, ceea ce înseamnă că raportul anual pentru 2016 nu a fost eh, elaborat de comitetul actual, ci de cel anterior. Iar acolo Eh, din, eh, din comitetul anterior eh, avem doi membri care ne vor, ni se vor alătura din septembrie. Deci, am putea spune că acest raport este nou și pentru noi. Bun. Există unele elemente în raport care ne interesează pe noi și pe dumneavoastră. Principalul punct așa cum s-a spus și în raportul din 2015 și în rapoartele anterioare, este că există o diferență de opinie în ceea ce privește modul în care trebuie să fie împărtășită informația între membrii comisiei și directorul OLAF. Iar acest lucru există de câțiva ani. Nu se întrevede nicio soluție. S-a propus de către comisie și uh, celelalte instituții au fost de acord să se alcătuiască un, uh, un comitet alcătuit din uh, șefii de servicii și de instituții uh, de la Consiliu, Parlament și celelalte instituții și raportul a fost publicat în, a fost publicat în septembrie anul trecut, iar concluzia a fost că cele trei servicii juridice a fost de partea Comitetului de Supraveghere. Acesta a fost uh, rezultatul studiului, iar pe, baza acest, pe, pe această bază lucrăm noi la ora actuală. Iar uh, la ora actuală avem un dialog deschis, uh, constructiv cu Olaf și sperăm că acesta va fi încununat de succes. Semnele sunt pozitive, dar este prea curând, este prea devreme să ne dăm cu părerea. Principala problemă este, este că e greu pentru comitete, pentru comisii să facă ce trebuie să uh, facă și vedeți pe diapozitiv, pe cel anterior de fapt, iată care sunt sarcinile comitetului de supraveghere, de monitorizare a aplicării funcții de anchetă a OLAF, de a asigura independența biroului și garanțiile de procedurale din timpul anchetelor sunt tot în sarcina noastră și trebuie să participăm în schimbul de păreri interinstituțional, participăm la schimbul de păreri interinstituțional și trebuie să ne asigurăm că orientările din procedurile de anchetă sunt respectate de OLAF. Trebuie să analizăm sancțiunile impuse de directorul general al OLAF și trebuie să fim informați în ceea ce privește politica de anchetă, planul de management al OLAF, prioritățile și așa mai departe. Trebuie să monitorizăm uh, cazurile unde recomandările OLAF nu sunt urmate și uh, trebuie să evaluăm uh, și să monitorizăm uh, cazurile și spetele care durează mai mult de 18 luni. Acestea sunt sarcinile noastre, iar uh, în momentul în care nu, nu hotărăște Comitetul de Supraveghere ce informații are nevoie, ci hotărăște directorul general uh, acest lucru, este mai greu pentru noi. Există și un conflict de de păreri, de opinie, ceea ce s-a manifestat pregnant în ultimii ani și trebuie să încercăm să rezolvăm acest lucru, ceea ce facem la ora actuală. Avizul nostru și a celor dinaintea noastră este că noi trebuie să hotărâm ce informații avem nevoie, de ce informații avem nevoie pentru a fi eficienți și directorul general trebuie să dea curs acestor cereri în cazul în care nu există motive întemeiate pentru a nu face asta. În ceea ce privește serviciile juridice, și acest lucru a fost uh, pregnant, au uh, sprijinit uh, avizul Comitetului Supraveghere, așa cum a fost exprimat aceasta, acesta în anii anterior, ceea ce ne bucură. Acesta este un element important care se va regăsi și în raportul anual din 2016. Noi am fost implicați în ridicarea imunității directului general. Asta s-a făcut de către comisie în conformitate cu avizul comitetului. Comitetul ar fi trebuit să fie consultat sau informat, dar nu s-a întâmplat asta. Deci avem și această satisfacție, să spun așa. În ceea ce privește garanțiile procedurale, s-au redactat mai multe rapoarte acum, în acest sens, e loc de mai bine și aceasta este o sursă de îngrijorare și pentru noi. Durata anchetelor și acest, o durată îndelungată este o cauză de îngrijorare, pentru că se pot încărca uh, drepturile părâtului. Care sunt recomandările OLAF? Există mai, mai multe statistici de mai multe tipuri, administrative, financiare, judiciare, etc. Pentru fiecare există statistici în raport. După părerea mea, e prea devreme să ne pronunțăm. Numărul de recomandări care se dă curs este cam redus, dar trebuie să ne mai aplecăm asupra acest lucru, însă aceasta este prima mea părere. Deci și aici este loc de mai bine. Și dumneavoastră și noi Uh, suntem îngrijorați în ceea ce privește regulamentul 883 2013, care prevede că în octombrie Comisia trebuie să facă o propunere de îmbunătățire și noi ne ocupăm de acest lucru, dar înființarea EPO uh, atârnă ca deasupra capului nostru, nu știm uh, care va fi conținutul regulamentului privind uh, procurorul european și să, trebuie să vedem dacă vor exista recomandări uh, fiabile, s-ar putea ca unele să fie asemănătoare celor pe care vi le-am uh, făcut în documentul informativ. Doamnă președinte, îmi dau seama că raportul nu este complet, dat fiind că aparține, prezentarea nu este completă, pentru că raportul a fost uh, elaborat de comitetul anterior, dar suntem gata să vă răspundem la întrebări și suntem deschiși unei bune cooperări cu Parlamentul European, fiindcă noi considerăm că avem nevoie de transparență și deschidere și vă și vă stăm la dispoziție pentru că avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție și sperăm să vă putem răspunde cum trebuie. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare. Și întrebarea referitoare la accesul la documente este cu siguranță un lucru absolut de enervant, pentru că de multă vreme o tot tratăm și m-aș fi așteptat ca un reprezentant al Comisiei Europene să rezolve acest conflict. Acest lucru nu este așa, în ciuda avizului din partea serviciului juridic și um, în ciuda faptului că există avize în acest sens, nu se acționează deloc avem de-a face cu o încălcare uh, îndelungată împotriva directorului general și nu este a, a directorului general împotriva regulamentului și nu este singura încălcare care reiese de aici. Mi se pare alarmant acest lucru pentru că în Uniunea Europeană se lezează uh, dreptul Uniunii Europene fără să existe niciun fel de consecințe. Iau la cunoștință acest lucru și vom mai reveni asupra acestor aspecte. Și acum doresc să adresez câteva întrebări. Acest punct, accesul la documente, v-ați referit la el și am și citit despre aceasta și doresc să vă întreb, pentru că există o contradicție referitoare la, la raportul anual al directorului general, care uh, se află în fața dumneavoastră și la pagina 41 se spune că staful uh, secretariatului comisiei a avut uh, acces la 62 de dosare din sistemul de management al OLAF. Aceasta este prima întrebare, pentru că mi se pare aici o contradicție cu ceea ce ați prezentat și aș vrea să-mi explicați uh, acest, uh, această contradicție. Nu este adevărat sau unde au existat uh, probleme? Iar în ceea ce privește calitatea raportului anual, mi se pare excelentă, vă mulțumesc, pentru că au existat condiții dificile și dumneavoastră ne-ați transmis concluziile. Vă mulțumesc și pentru activitatea dumneavoastră. Mai am o întrebare referitoare la punctele 47, 48 până la 50. Este vorba de follow-up-ul recomandărilor uh, juridice și, pe bună dreptate, spuneți că este vorba despre contradicții uh, clare, pentru că Comisia de Control Bugetar are un document din partea uh, directorului general cu privire la acest follow-up pe care l-a primit anul trecut iar acest document nu se potrivește, respectiv cifrele din acesta nu sunt compatibile cu cifrele numite de dumneavoastră. Iar cifrele pe care le-am obținut anul trecut se potrivesc numai parțial cu cifrele din raportul OLAF primit de la directorul general. Așadar, care sunt concluziile pe care le aveți cu privire la uh, cifrele care se regăsesc în acest uh, follow-up judiciar și care sunt motivele pentru care anchetele OLAF au fost realizate numai în măsură de 44%, respectiv au fost urmărite mai departe numai în măsură în măsura unui procent de 44%. La cifra 47 se vorbește despre raportul OLAF și analiza acestuia și dacă este să numărăm recomandările, cazurile care au recomandări, vorbim de 284 de recomandări în interval de timp 2013-2015, iar uh, directorul general ne-a spus că este vorba de 317 recomandări în, anul, în anii 2008-2015. Asta înseamnă că între 2008 și 2012 au existat doar uh, 22 de recomandări, ceea ce mi se pare oarecum improbabil. Așadar, ce ne puteți spune cu privire la cifra exactă de recomandări făcute? În al doilea rând, întrebarea referitoare la implementarea recomandărilor uh, Comitetului de Supraveghere. Prioritățile cele mai importante, ați făcut uh, uh, recomandări prioritare și dintre acestea cinci nici măcar una nu a fost implementată. Deci 0 implementate din 5 și aș vrea să știu, din punctul dumneavoastră de vedere, care este motivul pentru care nu au fost implementate. Cu siguranță ați analizat acest lucru. Și a patra întrebare se referă la durata investigațiilor. Activitatea dumneavoastră a fost excelentă, vă mulțumesc pentru aceasta, pentru că în ceea ce privește cifrele și opiniile cu privire la aceasta, uh, întotdeauna ne-am plâns despre multitudinea aceasta de cifre diferite. Ați vorbit despre 18,17 sau 18,2, o cifră care a fost numită ca succes din partea directorului general, dar dumneavoastră nu puteți să confirmați pentru că nu se știe exact când începe o investigație și cât de lungă este etapa preliminară. În raportul OLAF se vorbește de 25 de luni aș vrea să știu cum abordați durata investigațiilor și ce ne putem uh, aștepta? Care sunt explicațiile pe care ni le puteți oferi? Pentru că și aceasta face parte din mandatul dumneavoastră. Și apoi o întrebare către Secretariatul General al Comisiei, dacă este reprezentat. Există un domn sau o doamnă din partea Secretariatului General al Comisiei? Aici, în sală? Nu, păcat. Atunci vom adresa întrebarea în scris. Întrebarea referitoare la de ce Secretariatul General al Comisiei nu a răspuns la uh, măsurile disciplinare care fuseseră uh, emise, pentru că ar trebui să știm cum se prezintă acest follow-up până la urmă. Vă mulțumesc așadar încă o dată și nu știu, Ian, uh, dacă Poate că continuăm cu întrebările. Domnul Liberațchi dorește să ia cuvântul. Vă rog. Dziękuję bardzo. W zasadzie pani przewodnicząca Gresle wyczerpała listę tych pytań, które mają Mulțumesc. Doamna Gresle a epuizat, de fapt, lista de întrebări pe care dorem să le adresez. Avem uh, cu cât avem mai multe întrebări, cu atât primim mai puține întrebări. Așadar, ar trebui să ne concentrăm pe ce este cel mai important. Vă mulțumesc așadar că ați uh, adresat cele mai importante întrebări pe care le aveam și eu. În contextul acestor întrebări, trebuie să spun că avem și noi anumite așteptări legate de ele. Comitetul de supraveghere al OLAF cu condus de domnul Mulder, căruia, pe care îl salut și căruia îi mulțumesc uh, și eu. Ei bine, Comitetul de Supraveghere sub conducerea dumneavoastră, își dorește stabilizare. Mă bucur că Ian Mulder a început cu o întâlnire cu comisia noastră. Pentru că până acum aveam impresia că noi discutăm aici, organizăm dezbateri, ne punem întrebări, dar nu primim niciun fel de răspunsuri. Ca și cum Comisia și OLAF ar lucra separat și comisia noastră, din când în când, ar încerca să îi mai deranjeze un pic uh, la locul lor de muncă, chiar fără rezultate prea grozave. De aceea mă bucur că Comitetul de Supraveghere al OLAF este condus acum de Ian Mulder. Sper că astfel se va îmbunătăți și atmosfera. Și o întrebare. Care este capacitatea Comitetului de Supraveghere atunci când vine vorba despre îndeplinirea atribuțiilor, s-a vorbit despre accesul la informații și documente. Noi știam că, în acest sens, există un secretariat, un birou de care am avea nevoie pentru aceasta. Cum stau lucrurile? Sunteți capabili să faceți acest lucru? Pentru că eu nu sunt sigur dacă o puteți gestiona această situație fără oamenii potriviți la locul potrivit. De asemenea, mi se pare important ceea ce am auzit și anume că avem un uh, precedent pozitiv aici. Pentru că, în rest, situația, așa cum se prezintă ea într-o situație, într-o instituție atât de importantă precum OLAF, nu este definită niciodată suficient de clar. Îi mulțumesc încă o dată președintei noastre pentru lista de întrebări pe care le-a adresat și vă mulțumesc încă o dată că ați adresat și întrebările la care mă gândisem și eu. Mulțumesc! Președinta, uh, domnul Ștaț, vă rog. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le urez bun venit membrilor Comitetului de Supraveghere. Mă bucur că vă aflați alături de noi. în uh, alcătuirea nouă și sunt sigur că veți face o treabă excelentă, fiindcă e o echipă formată din, uh, profesio- de profesioniști. Pe Ian îl cunosc de mult timp la Comisia pentru Buget și vreau să subliniez și eu că munca dumneavoastră este extrem de importantă. Dacă nu monitorizăm ce se întâmplă, se încalcă statul de drept și vreau să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră, vreau să mulțumesc și echipei dinaintea dumneavoastră care cei care s-au implicat în acest domeniu mai de mult și eh, membrilor noi, vreau să vă spun că secretariatul este extrem de important. Noi am avut eh, ocazia să discutăm eh, statutul personalului și am putut să-l revizuim în strânsă colaborare cu președinția olandeză și voiam să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Personal este mulțumit uh, de cum funcționează lucrurile. Ar fi bine să primim informații suplimentare despre statut și asta pentru că este extrem de important pentru munca dumneavoastră mă întristează puțin uh, raportul, fiindcă, așa cum se spune de ani de zile, și a spus și numai președinte, în, a făcut referire la președinte la acest lucru în lista întrebărilor care v-au fost adresate, încă o dată sunt, ne confruntăm cu probleme în ceea ce este accesul de informații. Nu aveți suficient acces la informații, ceea ce este pur și simplu inacceptabil, neacceptabil, mă scuzați. O să vorbim și cu domnul Kessler și sper să putem aborda acest subiect cu domnia sa. Am avut numeroase reuniuni despre acest lucru, am avut și reuniuni interinstituționale, iar Olaf ne-a spus întotdeauna că s-a rezolvat problema, gata, dar se pare că nu e așa. Acest lucru reiese din raport și uh, este extrem de important, raportul în acest sens. Nu știu dacă dumneavoastră aveți informații oficiale în acest sens. Trebuie să, să vorbim și despre acest lucru în ceea ce privește ridicarea imunității, fiindcă sunt anchete și sper să se facă comentarii în ceea ce privește acest lucru pentru a putea analiza codul deontologic. Acestea sunt chestiuni unde doamna Gresle a sugerat uh, necesitatea unor anchete și uh, cred că, într-adevăr, trebuie să ne întâlnim cu comisarul Verhoeven să vedem ce putem face, domnule președinte. Comisia trebuie să își asume răspunderea. Iar în uh, final, Dați-mi voie să spun că membrii vreau să vă spun uh, următorul lucru. Dumneavoastră, membrii Comitetului de Supraveghere, ați vorbit despre schimbări majore aduse activității dumneavoastră. Ne puteți uh, da mai multe detalii? Fiindcă asta ne va ajuta când discutăm acest lucru mai târziu la Comisia de Control Bugetar. Mulțumesc. Iulia? Dziękuję pani przewodnicząca. Jak... Doamna Peter, mulțumesc. Da. Ciekawy i wymag... Mulțumesc, doamna președinte. Ca întotdeauna, un raport interesant care trebuie citit temeinic pentru că detalii joacă un rol foarte important. Punctul 23 din raportul OLAF E bine, acesta face referire la durata procedurilor. Și, într-adevăr, cele 61% din 377 de proceduri care au durat mai mult de 5 luni, ei bine, acestea sunt proceduri care au durat peste 2 ani de zile. Aceasta este o informație care ne îngrijorează. De aici și rugămintea mea de clarificare. Aș vrea să știu care sunt obstacolele, problemele, pentru că aceste proceduri ar trebui să fie cât mai scurte, să se dovedească a fi eficiente. De asemenea, o altă întrebare. Ce ar trebui să facem astfel încât aceste procese să fie scurtate? Punctul 91. Aici citesc despre faptul că Procuratura Europeană, în ceea ce privește resursele și activitatea OLAF, va avea influență asupra acestora. E bine, acest lucru mă îngrijorează, pentru că o parte din angajații OLAF vor fi uh, alocați procuraturii europene, ceea ce înseamnă că procedurile și modul în care se vor desfășura acestea vor fi cu totul diferite, pentru că vorbim de niște procese administrative. Și aici există o practică obișnuită și sigur că la procuratură acest lucru ar fi uh, ilegal. Caracterul acesta ar trebui să fie cu totul altul. Așadar trebuie să înțelegem cum stau lucrurile și să fim vigilenți. Să ne concentrăm asupra procesului de structurare a Procuraturii Europene. Pentru că cred că ar fi o greșeală foarte mare dacă s-ar întâmpla așa și dacă s-ar ajunge la o situație pe care nu ar trebui să o acceptăm. Unde ar trebui să ne gândim la un transfer al uh, angajaților de la OLAF către procuratură. Pentru că profilul angajaților este foarte diferit și în ceea ce privește competențele juridice și alte aspecte. Ce părere aveți cu, despre această propunere? Cum uh, apreciați lucrurile? Das Wort bekommt Kollege de Jong. Da, acum cuvântul domnului de Jong. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En ook hartelijk dank aan... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și noului comitet de supraveghere și urez bun venit lui Ian Mulder. Fiindcă ne cunoaștem din o viață anterioară, ca să spun așa. S-au adresat deja Multe întrebări și din partea domnului președinte. Dar vreau să mai adaug și eu câteva. Dacă ne uităm la anexa raportului anual, la recomandările făcute acolo, în raport, ne dăm seama că nu li s-a dat curs acestor recomandări deloc. Deci nu valorează nici cât o ceapă de gerată. Comisia de comitetul a făcut uh, a muncit mult, dar rezultatul nu valorează nimic dacă cealaltă parte nu dă curs recomandărilor și nu face nimic. Și dacă um, acum din prezentarea introductivă a lui Ian Mulder, acesta este optimistă, ni s-a spus uh, vom face o treabă bună, avem un comitet nou, dar mă întreb ce se bazează acest optimism. Apoi, activitatea Comitetului de Supraveghere. Comitetul de supraveghere trebuie să analizeze garanțiile de, uh, judiciare. Și aș vrea să fac o propunere de cooperare cu Agenția privind drepturile umane, dar raportul, aceste recomandări se face în raport, dar uh, în raport formularea este prea vagă, se vorbește despre contribuția agenției pentru drepturile umane la procedură. Vreau să dau dovadă de uh, încurajare și eu, dar uh, vreau să știu și mai multe pentru a înțelege dacă optimismul se justifică. Din păcate trebuie să plec, fiindcă am o altă întâlnire, dar să nu uh, considerați că această discuție nu, nu este importantă, doar am o altă întâlnire. Până în alta, lucrurile uh, se prezintă bine, nu mai dorește nimeni să intervină, așadar îi dau cuvântul domnului Ian Mulder. Mulțumesc, domnul președinte. Uh, dumneavoastră întrebați, puneți întrebările corecte. Am citit și eu raportul anual al directorului general și ce citeam era o mare poveste de succes. Dar nu asta înțeleg, nu, nu reiese același lucru din raportul Comitetului de Supraveghere. Trebuie să întrebăm pe directorul general cum stau lucrurile. Ne întâlnim, ne vom întâlni cu el uh, în curând și pentru a discuta mai multe chestiuni și uh, celelalte întrebări, recomandările OLAF. Dacă sunt dacă se dă curs de către statele membre, nu știu, trebuie să văd, uh, am văzut și eu care sunt cifrele. Iar în ceea ce privește recomandările de la sfârșitul uh, raportului, recomandărilor, recomandările uh, cărora li se dă curs uh, sunt în număr foarte mic. Și ce rost mai au recomandările dacă se duc pe apa sâmbetei? Și uh, în ceea ce privește Agenția pentru Drepturile Umane, uh, drepturile omului, mă scuzați, și dacă aceste contribuții ar trebui să fie adresate Olafului, această cooperare este foarte bună, dar până la urmă recomandările comitetului nu uh, au fost primite cu brațele deschise și întrebarea este cum putem să îmbunătățim acest lucru și cum putem să, ce putem să facem pentru că atunci când noi uh, spunem ceva să se facă așa. Noi uh, noi nu avem nicio putere, trebuie să luptăm cu puterea argumentelor și dacă argumentele sunt corecte, atunci Comisia sau, mă rog, Parlamentul sau Consiliul trebuie să facă presiune asupra Olafului. Bineînțeles, există independență în Olaf și această independență le permite să nu dea curs recomandărilor, să facă ce doresc. Aceasta este problema la ora actuală, cu problema cu care ne confruntăm, nu am nicio soluție. Trebuie să vedem, uh, uh, încercând, cum putem îmbunătăți lucrurile. Dacă aș putea să... Ce... Uh, este îngrijorător faptul că se fac recomandări statelor membre și acest, acestora nu se dă curs. Apoi, durata anchetelor. Am analizat acest subiect, am primit un raport al Primi, primim Uh, la câteva luni un raport uh, Olaf, uh, un, o cărticică și acest document l-am citit, însă trebuie până la urmă să ajungem la un acord cu Olaf. Dar nu putem pur și simplu să să se renunțe la un caz, la o cauză după câteva luni din cauza că nu există informații suficiente. Asta este o problemă cu care ne confruntăm și trebuie să vedem cum putem îmbunătăți situația și să avem orientări clare pentru OLAF și sperăm că OLAF-ul va răspunde pozitiv acestor uh, orientări. Domnul Liberatski, văd că nu mai e în sală, ne-a întrebat care este capacitatea noastră de supraveghere la ora actuală. Trei dintre membrii sunt procurori în Polonia, Republica Cehă și Portugalia. Un membru este, este director la Curtea de Conturi în Irlanda și eu sunt fost membru al Parlamentului European, așa cum ați spus și dumneavoastră. Aceasta este, aceștia suntem noi. Sperăm că va fi suficient sau s-au adresat întrebări în ceea ce secretariatul. În martie ne-am mutat în PMO. Nu știm încă dacă a fost o mișcare bună sau nu. Și mm, nu toată lumea s-a arătat entuziasmată de această mutare. Se consideră că PMO este un organ administrativ, suntem prea departe și secretariatul nostru este o entitate juridică și trebuie să discute cu colegii uneori, iar acest lucru se poate face la PMO, dar, cum am spus, încă nu am ajuns la o concluzie, am ajuns la un acord cu comisia, am spus că uh, vom uh, încerca, vom permite uh, avem timp suficient pentru a vedea dacă mutarea a fost uh, încă de succes sau nu, după câteva luni, dar, oricum, voiam să fim mai puțin dependenți de Olaf, să fim mai transparenți, transparenți asta ne-am mutat. Dar trebuie să, ave- trebuie să avem un secretariat uh, și un comitet care să promoveze transparența și independența OLAF-ului. V-am fost întrebat care este diferența între EPO și OLAF. OLAF se va concentra pe infracțiuni administrative și uh, EPO, Procurorul European, pe cele penale. Iar uh, pentru statele membre care participă la EPO, s-ar putea ca o parte a OLAF-ului să se mute la EPO pentru a derula niște anchete uh, administrative acolo, dar decizia se va lua la, în uh, luna octombrie. Deocamdată nu pot să vă răspund exact, fiindcă nu cred că știe nimeni. Și dacă nu e așa, dacă totuși știe cineva, noi nu am fost înștiințați. Deci, uh, nu pot să vă dau un răspuns clar. Domnule Iunga mă întreabă de ce sunt optimist, dar mm, pentru că mesajul este pesimist. Dar când, se, când începi un nou post și o nouă activitate, trebuie să dai dovadă de pesimism, de, mă scuzați, optimism. Și sper că până la urmă vom uh, avea argumentele convingătoare pentru Olaf să ne dea informațiile și că uh, rezultatele muncii noastre vor fi unele de succes. Și asta pentru a putea da informația necesară dumneavoastră, dar dacă mă uit la modul în care li s-a dat curs recomandărilor, cum spunea și doamna președinte, sper că nu pot, de, nu pot decât să nădăjduiesc că pe viitor soarta acestor recomandări va fi diferită. Altfel, aveți eh, fi avut dreptate spunând că nu avem niciun motiv să fiu optimist. Mulțumesc! Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass bis jetzt... Doresc să vă atrag atenția că până acum niciun comitet de supraveghere, nici unul uh, dintre cei din, înainte de dumneavoastră, nu au crezut că că lucrurile se vor încheia în același loc. Dar până acum fiecare comitet de supraveghere s-a confruntat cu aceleași probleme la OLAF. Așadar, în ceea ce privește optimismul, aș fi oarecum rezervată. Am uh, constatat că Există un fel de lună de miere după ce <laughs> sosește noul comitet. Toată lumea uh, încearcă să ne seducă cu uh, șarmul unui nou venit, însă apoi urmează același blocaj de fiecare dată. Și doresc să vă transmit această constatare. Doresc să vă întreb. Propoziția din raportul OLAF. Personalul secretariatului a tratat în uh, câteva cazuri. Aș vrea să știu dacă această propoziție este corectă. Vă rog să uh, îmi precizați acest lucru. Și doresc să vă întreb dacă acest aviz al serviciului juridic, dacă acesta a fost discutat cu directorul general al OLAF sau dacă predecesorii dumneavoastră au făcut acest lucru și care au fost concluziile la care s-a ajuns pentru că acest aviz al uh, serviciilor juridice este unul foarte interesant, pentru că, într-adevăr, uh, vă, vă dă dreptate, dar ne dă și nouă dreptate, pentru că accesul la documente pentru dumneavoastră a fost solicitat de noi în, în permanență, deoarece trebuie să puteți lucra. Joi, la sfârșitul dimineții vom avea alături de noi uh, directorul general de la OLAF și îi vom adresa și dânsului această întrebare și ar fi foarte bine să obținem un răspuns. În ceea ce privește biroul managerului, aș vrea să știu cum se prezintă viața secretariatului și a dumneavoastră în acest context și care sunt posibilitățile OLAF. Pentru că ați spus că nu vor exista înrăutățiri la OLAF. Iar uh, această implicare a PMO ar fi trebuit să ducă la o activitate mai bună. Și aș vrea să știu cum stau lucrurile, care sunt posibilitățile pe care le aveți, astfel încât să lucrați în continuare la cazurile și dosarele OLAF, să aveți acces la date bancare. Vă rog să clarificați această situație. Domnule președinte, sau dacă dorește altcineva, cum preferați? Thank you. Uh, în primul rând, în legătură cu cele 62 de cazuri demarate de către comitetul anterior, nu s-au terminat pentru că nu avem uh, informațiile uh, în acest moment. Trebuie să începem noi investigații în, acest, în această temă. Ați întrebat ce am discutat recomandarea serviciilor juridice uh, cu directorul general. Am discutat această recomandare și am primit mesajul că este acceptabilă. După masa aceasta avem o altă reuniune cu directorul general și vom ridica din nou această problemă. Raportul celor trei servicii juridice va constitui baza comunicării noastre cu directorul general. Este un raport cu autoritate și trebuie să îl uh, folosim uh, în legătură cu uh, PMU, gestionarul de plăți, încă este prea devreme să spunem care dacă sunt mai degrabă avantaje sau dezavantaje, însă am decis să continuăm mm, să vedem cum funcționează lucrurile, avantajul este că suntem independenți de Olaf, dezavantajul este că în EPO nu există aceeași comunicare cu Olaf. EPO este separat separat de Olaf, avem un etaj separat în clădirea Olaf, însă este în afară de zona de securitate a Olaf și acest lucru reprezintă o dificultate. Încă birourile noastre nu sunt uh, um, uh, nu sunt complet mobilate și accesul actual la informații este insuficient datorită acestor neajunsuri. Herzlichen Dank. Das heißt, der Satz Staff of the Supervisory Committee Secretariat also had full access to... Vă mulțumesc. Este regretabil că personalul secretariatului am, am, ni s-a spus că am avut acces la 62, ați avut acces la 62 de dosare, deci această frază nu este exactă din raport. Before the move to the... Înainte de a ne muta în acest uh, birou, uh, am avut acces de plin. Acum nu mai avem acces. Access to case management system. Vorbim despre accesul la sistemul de management al dosarelor, al cazurilor. Sigur că aceasta este o limitare importantă pentru că transferul în uh, această clădire PMO s-a realizat acum ceva timp. Și acum întrebarea este cum putem să vă sprijinim astfel încât să lucrați mai bine, mai facil. Avem nevoie de un comitet de supraveghere funcțional pentru că sunteți singura, singurul organ care poate să um, obțină ceva și să supravegheze în mod corespunzător. Noi, prin OLAF, am creat o instituție uh, bună și sperăm că poate să ofere supraveghere, pentru că dacă n-a făcut-o, este inutil. Deci, trebuie să ne întrebăm dacă reușim să oferim această supraveghere sau nu. Este o întrebare foarte importantă, nu este o întrebare de detaliu sau care are nuanțe de vreun fel, ci și nici nu este o întrebare care ține de diverse perspective, ci este întrebarea cheie a, întregii, a întregului demers. Așadar, este foarte important ceea ce ne spuneți uh, în această privință. Pe pagina 53 ați subliniat că avem de a face cu o încălcare permanentă împotriva regulamentului. În ceea ce privește recomandările judiciare, și, și acest lucru mi se pare important și vom discuta și cu directorul general uh, despre aceste aspecte. Este ceea ce ați uh, subliniat la punctul 53 din raport. Doresc să mă adresez uh, Secretariatului General și să îl întreb pe reprezentantul acestuia de ce Secretariatul General îmi cer scuze, spune președinta. Așadar, de ce Secretariatul General nu a dat curs uh, rugăminții Secretariatului General al OLAF în ceea ce privește măsurile disciplinare. Bonjour, merci. Bună ziua, mulțumesc. După ce m-am informat, uh, pot să vă indic că Secretariatul General al Comisiei va examina uh, scrisoarea Comitetului de Supraveghere și va răspunde Comitetului și va informa și Comisia dumneavoastră. Chair, in Doamnă președinte, în general, în legătură cu ceea ce ați spus, am spus în prezentarea mea că raportul anului precedent și anului de dinainte fusese negativ în legătură cu cooperarea cu OLAF, în legătură cu schimbul de informații. Am repetat mesajul în, la Consiliu, aici, la Parlament. Nu putem să lucrăm dacă nu primim informațiile de care avem nevoie. și dacă situația continuă, puteți să uh, fiți siguri că vă vom cere ajutor. Nu putem să fim comitet de supraveghere când depindem de informația care este acordată discreționar de persoanele pe care trebuie să le controlăm. Nu este o manieră obiectivă de a lucra și dacă nu putem să obținem aceste informații, nu ne vom ascunde uh, părerea în legătură cu acest lucru. Ni se pare greșit dacă nu avem acces la informațiile pe care le considerăm necesar, pur și simplu este cât se poate de clar că nu se poate decide care sunt informațiile care să fie oferite uh, supraveghetorului. Este clar că nu funcționează așa această relație. Reprezentantului comisiei uh, vreau să-i spun că dacă nu știe nimic, nu trebuie nici să dorească să ia cuvântul. În afară de aceasta, uh, în raport este precizat că Secretariatul General al uh, Comisiei a refuzat să răspundă cu privire la anumite puncte uh, Comitetului de Supraveghere, ne referindu-se la aceste puncte. Asta înseamnă că analiza solicitărilor a început de multă vreme și respingerea s-a realizat de asemenea și am întrebat care sunt motivele acestui refuz și aceste motive dorim să le uh, primim comunicate și vă rog să faceți acest lucru în scris. Mulțumesc. Uh, pentru Olaf, doamna Hoffman, uh, ia cuvântul. Ja, vielen Dank, äh, Frau. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mă refer cu privire la câteva puncte și voi vorbi în engleză. În primul rând, aș dori să urez bun, să salut uh, observațiile introductive ale președintelui Comitetului de Supraveghere. Este o abordare pozitivă din punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc pentru abordarea pozitivă pe care o aveți uh, în legătură cu cooperarea între OLAF și Comitetul de Supraveghere. Aș spune aici că din partea noastră suntem foarte deschiși către uh, dialogul deschis și constructiv. După cum ați spus, uh, vă veți întâlni în după masa aceasta cu directorul general pentru a continua acest dialog constructiv. Pentru noi este foarte important și ați spus că, de asemenea, că raportul actual este raportul comitetului anterior și că ar trebui să avem un nou început împreună. În legătură cu problemele ridicate, ridicate de dumneavoastră și de câțiva membri ai Parlamentului, în special doamna Gresle, în legătură cu problema principală, uh, accesul la informații pentru Uh, subliniez, din punctul nostru de vedere, este foarte important că noi respectăm prevederile uh, legale. Deci, doamnă Gresle, nu încălcăm prevederile legale. Uh, ne conformăm cu prevederile legale, cu regulile pentru protecția datelor, cu opinia serviciilor juridice și suntem dispuși să mm, dăm curs acestor reguli și din punctul nostru ar fi bine să consacrăm aceste relații într-un aranjament de lucru unde să fie prezentate formal modalitățile de schimb de informații pentru a avea reguli interne corespunzătoare. Nu pot să mă refer la toate problemele ridicate, însă ceea ce privește accesul la informații. Toate solicitările din partea Comitetului de Supraveghere au primit răspuns, câteodată nu am uh, dat curs imediat uh, Uh, cererii, dar întotdeauna am oferit uh, discuții pentru a găsi o soluție. Uh, cele 62 de cazuri faimoase menționate de doamna Gresle, da, în 2016, în cadrul muncii Comitetului pentru a monitoriza durata investigațiilor, s-a dat acces la 62 de cazuri, lucru recunoscut și în raportul Comitetului de Supraveghere, în, la pagina 10, nota de subsol 9. Deci dacă vă uitați, există în raportul OLAF și este recunoscut și de către comitet. Bineînțeles că nu dăm acces timp de um, ani la rând. A fost un acces pentru șase luni, după aceea comitetul s-a schimbat și munca nu a fost continuată. Deci dacă vreți să continuați activitatea pe aceleași cazuri, vom vedea dacă vă vom acorda din nou acces. Însă, aceste 262 de cazuri au fost convenite pentru acces timp de șase luni și trebuie să vedem cum vom putea continua. De acum înainte însă, acolo accesul a fost acordat. Din nou, ar fi foarte bine să avem uh, reguli de lucru con- consfințite pe hârtie. După aceea, durata investigațiilor, foarte important, aspect foarte important pentru directorul general și uh, doamna Gresle avem uh, succes uh, în acest sens, pentru că durata scade și a scăzut. Uh, veți primi mai multe detalii mâine. Avem două lucruri, follow-up-ul recomandărilor OLAF și ați subliniat, domnule Mulder, că considerați că trebuie să fie o monitorizare mai bună de către cei care primesc monitorizările noastre, statele membre, recomandările noastre, statele membre, am făcut o analiză a recomandărilor juridice. Deci, uh, ar trebui să fie și o evaluare a recomandărilor OLAF. În ceea ce privește recomandarea dumneavoastră a Comitetului de Supraveghere, Ați făcut trimitere la anexă. Aici, bineînțeles, avem opinii diferite în ce măsură o, recum- o recomandare din partea Comitetului de Supraveghere a fost implementată sau nu, însă ideea importantă care nu a fost menționată în raport există o monitorizare uh, anuală și acest lucru a fost făcut pentru 2016, februarie 2017, ceea ce nu se reflectă încă în raportul dumneavoastră. Deci vă vom uh, transmite o uh, scrisoare în legătură cu această actualizare pentru a reflecta datele curente. În, colegii îmi spun că în legătură cu recomandările de prioritate înaltă, noi tocmai am aflat că erau unele de priori, înaltă prioritate, nu știam uh, despre acest caracter înainte. Ne s-a spus că patru au fost implementate și o recomandare este în curs. O, Acestea au fost ideile principale, ar fi mult mai mult de spus, însă nu vreau să vă rețin foarte mult vom uh, examina uh, ceea ce se întâmplă în viitor. Avem foarte multe provocări legate de înființarea EPO a Procuraturii Europene, uh, rolul OLAF, avem nevoie de un OLAF puternic în viitor, deci trebuie să conlucrăm bine împreună cu Comitetul de Supraveghere al OLAF și uh, alături de colegii mei uh, suntem convinși că vom avea o bună cooperare. Mulțumesc, doamna Hoffman. Câteodată mă gândesc de unde provin aceste informații, pentru că de ani de zile același subiect este recurent. De ani de zile, Comitetul de Supraveghere subliniază și transmite anumite recomandări care subliniate în funcție de culoare se poate observa ce este mai important și ce nu. Ceea ce înseamnă că aceste recomandări nu au fost luate la cunoștință absolut deloc în anii trecuți. Eu le-am luat la cunoștință, cunosc acest raport foarte bine, eu citesc raportul Olaf mereu și cunosc recomandările importante. Am uh, citit și analiza Olaf în ceea ce privește follow-up-ul juridic. Uh, mă refeream mai devreme la un document, uh, este vorba de documentul 461597 și aș vrea să știu uh, cum vă raportați la critica referitoare la accesul la documente și activitatea OLAF în acest sens? Sunt oameni răuvoitori care n-au înțeles cum stă treaba, sunt uh, un pic înguși la minte sau cum înțelegeți dumneavoastră lucrurile? Pentru că există critică din partea acestei comisii și uh, se întâmplă acest lucru de ani de zile și aș dori să ne edificați în acest sens. Um, thank you. Yes. Vă mulțumesc. Într-adevăr, în primul rând, uh, domnul Mulder a subliniat la sfârșit că dacă nu vor primi informațiile necesare, atunci este o problemă. Însă, aș spune și de asemenea și eu acest lucru drept un semn pozitiv că a dat dovadă de deschidere pentru a discuta această problemă cu Olaf. După cum s-a subliniat în raportul Comitetului de Supraveghere uh, ar putea să existe opinii diferite în legătură cu ce înseamnă prevederile legale și uh, totdeauna când au apărut probleme, am răspuns la cererile transmise și problema era cum să se meargă înainte. câteodată am avut o abordare, în toate aceste probleme am avut o abordare pozitivă, însă câteodată nu, Comitetul de Supraveghere nu a dat curs acestei propuneri. Com, comitetul s-a gândit că nu a obținut imediat uh, informațiile cerute și a renunțat. Uh, întotdeauna am discutat despre aceste probleme, oferta noastră de dialog nu a fost întotdeauna acceptată, însă asta se referă la comitetul trecut, nu este vorba de comitetul actual, în legătură cu care am uh, sentimentul că vom putea avea o relație foarte bună și în ceea ce privește accesul la informații. Mulțumesc foarte mult! Mă uit uh, și urmăresc din 2004 activitatea OLAF și îmi amintesc la ultima uh, întâlnire cu OLAF când se vorbea despre o răutățire dramatică a relațiilor în interiorul OLAF. Cred că prin 2012 uh, se întâmpla acest lucru, 2012-2013 undeva. Deci, să credem că domnul Băș și Denold uh, sunt vinovați de dificultățile pe care le întâmpinați acum este uh, greșit. Pentru că adesea am atras atenția că este vorba despre probleme structurale grave în interiorul OLAF, pentru că, în forma actuală, OLAF nu dorește niciun fel de supraveghere. Și aceasta este problema mea structurală. Un organism pe care nu putem să îl supraveghem, pentru că nu se lasă supravegheat, și se sustrage supravegherii, ei bine, nu putem să păstrăm un astfel de organism. Și astea sunt fapte grave. Iar eu nu pot să-mi uh, pun uh, la bătaie uh, integritatea înspre în afară dacă se întâmplă așa ceva. Părțile managementului sunt uh, incapabile sau nu doresc să rezolve acest conflict. Doresc să-i dau uh, domnului Mulder cuvântul înainte să i las pe colegii Flanagan și doamna Ayala să ia cuvântul. Domnule Mulder, doriți să spuneți ceva referitor la aceste lucruri? Nu? Atunci îi dau cuvântul domnului Flanagan. Um, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Primul lucru pe care vreau să-l spun nu știu la fel de multe ca și președintea noastră cum funcționează uh, lucrurile, însă informațiile sale sunt foarte bune și vreau să o felicit, pentru că este foarte bine ceea ce spune. am ascultat ceea ce ați spus uh, dumneavoastră, sunteți mai, chiar mai uh, extrem decât George Orwell. Avem o problemă cu dumneavoastră. Acum dumneavoastră salutați faptul că domnul Mulder a dat dovadă de deschidere. Dar dumneavoastră nu dați dovadă de deschidere. Acum îl lăudați pe el că dă dovadă de deschidere uh, pentru faptul că dumneavoastră nu sunteți deschiți. Citiți uh, romanul 1984. Uh, s-ar putea scrie câteva capitole cu ceea ce a spus acolo. Cum adică a tratat deschidere faptului că nu-i dați informații? Mi se pare extraordinar. Deschidere la ce? Foarte bine, domnule Mulder. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Doamna Ayala Sender, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aveam încredere și din ceea ce a spus uh, domnul Mulder uh, și pentru că el tânsul cunoaște uh, și are legături foarte strânse cu Comitetul de Supraveghere și OLAF și relațiile dintre ele, vreau să le acord domnului Mulder și Olaf uh, posibilitatea de a să le dau o șansă pentru că am încredere că domnul Mulder poate să facă o treabă bună. De la bu- dacă de la bun început punem bețe în roate și creăm tensiuni între cele două părți, eu cred că Parlamentul acesta în ultimii ani nu am ajutat nici Comitetul de Supraveghere și nici Olaf să îmbunătățească randamentul pentru cetățeni. Pentru asta suntem aici de fapt. Și vă reamintesc că la un moment dat există rapoarte care au și efecte negative, cum ar fi scurgeri sau utilizări uh, ilicite. Nu vreau să vă mai reamintesc în legătură cu scurgerile de la Olaf. Este vorba aici și de protecția celor anchetați deci, să vă rog, nu mai băgați bețe în roate între relația dintre domnul Mulder și Olaf, pentru că dacă Olaf și Comitetul de Supraveghere încearcă acum să uh, redreseze situația, mi se pare că nu îi ajutăm foarte mult. Și uh, și Comitetul de Supraveghere anterior a generat anumite probleme Eh, există într-adevăr o anumită frustrare eh, în legătură cu controlul OLAF și acest lucru duce la eh, probleme suplimentare, pentru că în lunga mea carieră politică de până acum știu că persoanele contează foarte mult, contează foarte mult persoana dintr-un post și acum în domnul Mulder Uh, uh, am acceptat, l-am acceptat pe domnul Mulder în ciuda reținerilor mele, uh, așadar vă rog măcar să-i dăm oportunitatea de a încerca să uh, facă ce poate mai bun, pentru că dacă de acum deja ațițăm Olaful împotriva domnului Mulder, nu mi se pare că vom ajunge la vreun rezultat bun. Mulțumesc. Da, stimată colegă, din păcate nu ați putut participa la o mare parte a dezbaterii, pentru că nu ați fost prezentă. Poate că atunci ați fi avut o altă imagine cu privire la situația de fapt decât cea pe care v-ați făcut în ultimele două minute. Așadar, trebuie să spun că nu dar am citit uh, acest raport. E un, și un raport anterior. todos sabemos de qué... Cu toții știm ce conținea acest raport. Haideți să-i dăm domnului Mulder, vă rog, o șansă pentru a îmbunătăți lucrurile. Da, această posibilitate uh, o va folosi Comitetul de Supraveghere, la fel de bine cum au făcut-o și predecesorii săi. Domnule Hoffman, doriți să luați din nou cuvântul? Vă rog. Um, da, vă mulțumesc. Îi mulțumesc mai ales doamnei Ayala Sender pentru că a corectat lucrurile și, într-adevăr, trebuie să spun că Acum începem să colaborăm și cred că ar trebui să ne oferim tuturor o șansă, să profităm de ea împreună cu Comitetul de Supraveghere și sunt convinsă că vom reuși. Vreau să resping uh, reproșurile domnului Flanagan, pentru că au fost niște lovituri sub centură, să știți. Domnul Mulder, vă rog. I uh, think uh, at this stage I do not... Da, acum nu prea mai am ce adăuga la cele spuse. Comentariile mi se pare îngrijora, încurajatoare, mă scuzați, și sprijinul acordat comitetului nostru la fel. Sper să vă pot da vești mai bune pe viitor la reuniunea, la întâlnirea noastră viitoare. Noi Bineînțeles, vrem să fim constructivi față de OLAF. Este interesul Uniunii Europene să avem un OLAF care să funcționeze bine, în mod transparent și să beneficieze de prurile de control necesare. Sperăm să vă, dăm, să vă putem da vești mai bune pe viitor, dar trebuie să așteptăm. Vom trăi și vom vedea și deocamdată tot ce putem să uh, facem este să ne facem treaba și apoi să vă informăm. Bun, atunci vă propun să încercăm ca în septembrie sau cel târziu în octombrie să mai uh, reluăm această întrebare referitoare la accesul la documente. Și ne bucura să puteți să mai veniți o dată alături de noi să discutăm despre acest punct. Domnul Flanagan a dorit să mai ia o dată cuvântul. Vă rog. Uh, I don't, believe it's below the... Nu e o lovitură sub uh, centură neapărat. Uh, e o lovitură sub centură să veniți aici să ne insultați inteligența. Un, cop, un copil ar spune, îmi pare rău pentru ce am făcut până acum, mâine o să fiu mai cu minte. O să vedem dacă lucrurile vor fi diferite pe viitor. Dar uh, dar eh, mi se pare eh, inacceptabil așa ceva. Am avut argumente pro și contra și cu aceasta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de noi. Vă doresc toate cele bune și sperăm că veți avea posibilității de a, posibilitatea de a lucra cât mai bine. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați venit alături de noi. La punctul 5 este vorba despre un proiect de aviz și este vorba despre măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate. Dau uh, domnului de Iong cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un aviz la un nou raport privind protecția avertizorilor de integritate, care va fi elaborat la Iuri, la juri și la COCOBU, dacă vă reamintiți, am fost uh, raportor la un document privind protecția avertizorilor, uh, referindu-se numai la protecția financiară, intereselor financiare a Uniunii Europene. Aceasta era o abordare sectorială și a fost adoptată de Parlament cu o majoritate nu covârșitoare. În acel raport exista o recomandare de a avea o abordare mai generală, o directivă mai generală pentru ocrotirea avertizorilor. Iată de ce e așa de greu să redactăm un aviz pe marginea unui nou raport, fiindcă am spus tot ce am avut, tot ce am avut de spus uh, la Cocobu în acel raport, raport din proprie inițiativă care a fost adoptat. Dar Există câteva aspecte care ar putea uh, fi rezolvate aici, uh, în primul rând, printr-o abordare generală, cu care sunt de acord, se poate ajunge la um, probleme în ceea ce este temeiul juridic și um, probleme privind uh, unanimitatea în Consiliu ceea ce durează mai mult decât majoritatea calificată, așa cum a fost cazul în ceea ce privește interesele financiare ale Uniunii Europene. Și cred că este interesul nostru, dar fiindcă am, ne-am manifestat pentru instrumente sectoriale pentru protejarea intereselor financiare, să nu mai așteptăm, să nu mai aștepte Comisia și să dea curs acordului pe care l-am încheiat să nu aștepte pe motivul că acum uh, există un alt raport la Parlamentul European. Acesta este mesajul pe care am vrut să-l transmit și am încercat să formulez și recomandări în acest sens. La al doilea rând, cred că prin acest aviz s-a putut uh, exprima faptul că interesele financiare pot fi interpretate foarte strâmt, foarte îngust sau foarte larg. Și cred că este interesul nostru să uh, să avem o interpretare cât de largă cu putință. Avizul este unul scurt și uh, aștept cu interes uh, să aflu părerea colegilor. Pe 27 iulie, iunie, 27 iunie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Sigur, pe mine nu mă deranjează să să măresc documentul, dar acesta este, după părerea mea, nucleul și esența documentului. Mulțumesc. Doamna Pitera. Chciałam powiedzieć, że to jest sprawozdanie dobre. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să spun că acesta este un raport bun. Nu doresc să vă răpesc acum prea mult timp, pentru că am discutat uh, mult despre uh, rolul denunțătorilor cu diverse ocazii, când uh, am discutat diverse rapoarte aici. Însă doresc să subliniez trei aspecte. În primul rând, sunt de părere că ar trebui să subliniem că activitatea denunțătorilor este, trebuie realizată cu uh, bună conștiință, pentru că se va regăsi în uh, diverse decizii ale Curții Europene de Justiție. Și la Strasburg s-a subliniat acest lucru, dacă este vorba despre uh, denunțători, desigur. Apoi, am uh, oarește dubii în ceea ce privește punctul 6. Acum l-am găsit, îmi cer scuze. Deci este vorba despre legislațiile sectoriale specifice, pe care ar trebui să le adoptăm mai întâi, înainte să uh, fie adoptate niște prevederi generale pentru denunțători. Ei bine, eu nu cred că aceasta este ordinea corectă. Și, în al treilea rând, doresc să vă amintesc că există 11 agenții europene care, până acum, nu au avut prevederi interne în ceea ce privește protecția denunțătorilor. Mă gândesc însă că organismele și agențiile europene ar trebui să ofere un exemplu bun în această privință și poate că în acest raport, în acest aviz, am putea să menționăm ceva în acest sens și anume că ar trebui să există niște prevederi interne pentru protecția uh, denunțătorilor. Vă mulțumesc, cred că este un raport bun, concis și cât se poate declar. Mulțumesc. Președinta, uh, colega Iaro, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz. Nu vreau să repet ce s-a spus deja, suntem cu toții de acord că este important să ocrotim avertizorii și uh, că activitatea lor contribuie la promovarea transparenței instituțiilor europene și la aplicarea regulamentelor europene, mai ales în domeniul mediului înconjurător, de pildă, în ceea ce privește definitivarea pieței interne și așa mai departe. Aș dori să adaug totuși unele lucruri la acest proiect de aviz. În primul rând, trebuie să spunem foarte clar că până acum abordarea Comisiei era că ocrotirea avertizorilor trebuie să se facă de către statele membre la acest nivel. Acum trebuie să ne dăm seama că acest lucru nu este eficient și nu există suficiente acțiuni în acest sens la nivelul statelor membre. Iată de ce avem nevoie de o abordare europeană, de un regulament european, pentru că există interese europene în ceea ce privește protejarea avertizorilor mai bine decât se întâmplă acum și există interese europene care nu apar la nivelul statelor membre, cum ar fi interese financiare ale Uniunii Europene în ceea ce privește frauda TVA și uh, în ceea ce privește punerea în aplicare a altor regulamente europene și a legislației europene, unde avertizorii își pot aduce foarte mult contribuția în ceea ce privește o, bună, o mai bună punere în aplicare a legislației europene existente. Deci trebuie să se specifice clar că există un interes european anume, iată de ce avem nevoie o directivă europeană în ceea ce privește protecția avertizorilor de integritate care să fie mai importată decât legislația națională. Și încă un aspect unde nu suntem pe aceeași lungime de, de undă cu raportul este vorba de punctul 6, așa, așa cum a spus Pitera. E vorba de a cere Comisiei legislație sectorială. la comisie uh, se um, desfășoară activitate în acest sens, ceea ce e o mare realizare, că după ani de lipsă de măsuri, acum, iată, se lucrează la un regulament general pentru protecția avertizorilor. Și nu ar trebui să subminăm această activitate, cerând Comisiei acum legislație sectorială s-ar putea să ajungem într-un punct în care Comisia să spună, bun, Parlamentul ne-a cerut uh, legislație sectorială, o, o să facem acest lucru și apoi ne vor spune poate că acum nu mai e nevoie de un regulament general pentru protecția avertizorilor. Deci, uh, chiar cred că în ciuda bunelor intenții s-ar putea să ajungem să ne subminăm eforturile pe care le-am făcut până acum de a împinge comisia și de a o face să, să elaboreze un document de recunoaștere generală a protecției avertizorilor. Iată de ce nu sunt de acord cu a cere comisiei legislație sectorială acum. Cred că ar trebui să, să cerem comisiei să uh, accelereze activitatea legată de această propunere de regulament. Acum câteva luni, cel puțin, au promis că vor finaliza propunerea înainte de sfârșitul anului și, spe- și acest lucru ar trebui să fie sprijinit. Deci cât mai curând să avem uh, recomandări generale pentru protecția avertizorilor de integritate. Domnul Flanagan. Mulțumesc. Mulțumesc pentru acest raport, Denis. Și eu sunt raportor pe dosarul uh, privind avertizorii de integritate la Envi. Trebuie să facem, să obținem un lucru, indiferent cum, și anume să schimbăm următoarea situație. Trebuie să fii, să fii o persoană extraordinară ca să devii uh, avertizor de integritate așa cum spune Denis, curajul celor care... Bine, e minunat să ai curaj și eu îi admir pe avertizorii care au dat dovadă de mare curaj, dar n-ar trebui să fie nevoiți să fie atât de curajoși. Curajul despre care vorbim este curajul de a accepta, și vorbesc serios, să accepti că niciodată nu vei mai găsi un loc de muncă dacă deschizi gura și spui ceva. Și în ceea ce privește multe aspecte, nu cred că își dă seama opinia publică sau că este gata să facă schimbări mari, dar în ceea ce privește avertizorii și protejarea acestora, cred că opinia publică este alături de noi și dacă avem de-a face și avem de-a face cu o situație uh, de, legată de zona euro și uh, de caracterul transnațional, ei bine, aici trebuie să um, luăm măsuri la acest nivel, fiindcă altfel uh, se va găsi o modalitate de a se ocoli, de a se ocoli măsurile noastre. Și ce trebuie să facem? Trebuie să le ușurăm viața acestor persoane să, în, când, când uh, avertizează asupra unor nereguli. Mesajul este clar. Nu numai că nu vei uh, mai putea lucra nicăieri, acesta este mesajul pe care se dore, care se dorește a fi transmis, fiindcă altfel oamenii, așa, oamenii se vor gândi de două ori înainte de a trage semnalul de alarmă. Înainte Eh, spuneam, eh, atrageți atenția, fiți avertizori de, de integritate, dar aceste persoane, din păcate, acum sunt într-o situație îngrozitoare, sunt șomeri și într-o situație precară. Iar atâta timp cât nu putem să-i eh, ocrotim pe acești oameni, eu le, eu le voi spune, stați, nu faceți nimic, fiindcă acum dacă, dacă le cerem să tragă semnalul de alarmă, e ca și cum ei spune unui copil, da, du-te și joacă-te în mijlocul străzii, nu e nicio problemă. Până când putem să le oferim protecție, mesajul pe care l-aș transmite acestor oameni este să își țină gura, să nu spună nimic, fiindcă, sigur, curajul este important și, Denis, ai dreptate, sunt oameni extrem de curajoși, dar trebuie să, să nu le mai cerem uh, um, acestor oameni să facă lucruri extraordinare. Um, nu trebuie să mai fie ceva extraordinar, trebuie să fie ceva or, ordinar, obișnuit. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să felicit pe raportor. Am discutat la Econ această chestiune, fiindcă este un raport juri și cont și Econ trebuie să-și dea avizul asupra sa, deci așteptăm cu nerăbdare finalizarea acestui proces. Și uh, domnul de Jung în, uh, com în comentariile sale în ceea ce privește unanimitatea sau majoritatea calificată a pus punctul pe ei, fiindcă tot ce ține de a, face interne și justiție, e greu să se ajungă la un acord. Și cred că s-ar putea să fie nevoie de un regulament anume pentru agențiile europene și asta pe baza unor informații pe care le-am de în ceea ce o anumită agenție. Doar șase state membre au legislație parțială în ceea ce privește protejarea avertizorilor. E vorba de o minoritate, deci, și uh, Parlamentul European, cel puțin, trebuie să încurajeze statele, statele membre să uh, încurajeze să, să încurajeze statele membre să instituie legislație, că dacă nu se poate face acest lucru la nivelul Consiliului. Și așa cum a spus colegul meu, persoanele care au tras semnalul de alarmă uneori uneori s-au trezit într-o situație extrem de precară și eu, părerea mea este următoarea. Cred că trebuie să facem mai mult pentru a ne asigura că în momentul în care o persoană trage semnalul de alarmă, fiindcă nimeni nu-și dorește acest lucru, când se face o plângere, către o autoritate de reglementare, acea autoritate are, acel organism are răspunderea de a discuta cu persoana care face plângerea în ceea ce privește ancheta care va avea loc, fiindcă trebuie să existe un început, un mijloc și o finalizare a anchetei și există un, o răspundere a agențiilor europene cât și naționale de a se asigura că persoanele care fac plângerea pe bază de anonimat, sunt informate în ceea ce privește rezultatul acestor plângeri. În Irlanda, de pildă, există 50 de uh, plângeri uh, care au rămas nerezolvate în ceea ce privește Banca Centrală din cauza crizei uh, financiare. Și, bine, poate că rezultatul nu va mulțumi pe toată lumea, pe, pe avertizori, din mai multe motive, dar ei au dreptul să știe rezultatul totuși și au dreptul să știe care este, în ce etapă se află ancheta. Și încă un uh, aspect care s-ar putea oglindi în raport este uh, vorba de un aspect de la um, BC, E vorba despre confidențialitatea în uh, domeniul uh, supravegherii bancare. Confidențialitatea nu permite divulgarea nicior, nicio informație privind supravegherea primită. Dacă aceasta este poziția de pornire, niciodată nu vor putea să comunice cu uh, avertizorii, cu cei care fac plângeri în, într-un mod corect și suficient. Iar doar uh, ca uh, urmare a intervenției ombudsmanului european, a răspuns BCE-ul. Acum BCE-ul spune că are un nou protocol din 2016 în ceea ce privește plângerile. Și cred că ar trebui să monitorizăm să vedem ce s-a întâmplat, fiindcă în momentul în care vine vorba de aplicarea legislației europene în statele membre, un uh, lucru foarte important identificat de, identificat de a, uh, autorul uh, documentului este foarte important, dar când vine vorba de agențiile noastre, noi trebuie să, să căutăm legislație care să protejeze mai mult avertizorii și uh, aceste persoane trebuie să aibă acces la informații, să se comunice cu ei într-un mod corect și uh, o să înaintez și amendamente în acest sens pentru a oglindi acest aspect. Cred că dacă am reușit să introducem în uh, documentul final aceste lucruri, am transmite un mesaj uh, bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, așa mă gândesc că funcționează activitatea uh, transsectorială a comisiilor. Domnul Tacula, vă rog.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 sorry, we have no, no interpretation. I... Îmi cer scuze, nu avem interpretare în limba dumneavoastră. Ok, atunci uh, Înțelesem că orice membru poate să-și vorbească limba maternă. Dacă nu este așa, atunci uh, voi încerca să mă refer la denunțători în limba engleză. Thank you, Chair. I would like to thank the rapporteur de Jong for a balanced uh, opinion. Mi se pare că este un uh, aviz echilibrat Și este foarte important uh, să existe prevederi în acest domeniu. Este de asemenea foarte important ca legislația să sprijine denunțătorii care uh, dezvăluie acțiuni uh, infracționale. Infracțiunile, crimele sunt mai importante decât secretele comerciale, însă dezvăluind uh, astfel de uh, crime, obținem informații importante. companiile, uh, afacerile trebuie să fie protejate de asemenea. În ceea ce privește piețele funcționale, denunțătorii trebuie să fie protejați. Am căzut de acord că sistemul actual este mult prea fragmentat și avem nevoie de un uh, cadru legislativ clar. Legislația, ei bine, aceasta trebuie să fie de așa natură încât să nu existe efecte negative asupra pieței. Raportul ar trebui să se concentreze pe acțiunile ilegale și dacă este corect redactat, cadrul legislativ deservește interese comune. Regulile trebuie să fie cât se poate de simple și de clare, astfel încât denunțătorii să nu poată transmite informații confidențiale care să sprijine interesul personal. În plus, uh, dezvăluind uh, comportamentele și acțiunile uh, nepotrivite ale unei companii nu ar trebui să afecteze alte companii. Regulile trebuie să fie clare și în ceea ce privește cazurile nefondate. Sunt de acord cu raportorul că nu avem nevoie de diferite căi pentru a oferi aceste rapoarte. Din punctul meu de vedere, o cale de raportare ar fi suficientă în acest caz. Sunt sceptic în ceea ce privește uh, noul birou pentru astfel de situații. Ar fi mai rezonabil să înființăm uh, un astfel de birou alături de instituția ombudsmanului decât să creăm un birou nou. Cam atât aveam de spus în linii mari. Vă mulțumesc! Dankeschön. Nächste auf der Redenliste, die Frau Kollegin Ayala Sender. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Ayala Sender. În eh, primul lugar, da, în primul rând îi mulțumesc foarte mult pentru interes eh, domnului De Jung în, eh, pe această temă. Am ascultat cu atenție ceea ce a spus în legătură cu temeiul juridic, pentru că ne-ar aduce la un calendar imposibil. Avem o urgență Uh, pentru a avea un cadru care să protejeze și să le dea un cadru denunțătorilor la nivel european. În orice caz, văd că există un interes aici uh, și este foarte bine să începem pe de o parte cu utilizarea unui temei juridic uh, care să nu fie de unanimitate, dar pe de altă parte să nu să creăm o serie de formate uh, de protecție și până la urmă să sufere chiar uh, denunțătorii. Cred că trebuie să avem o legislație cât mai orizontală și completă posibil în care să apară toate posibilitățile pentru că uh, acolo unde trebuie să acționeze instituțiile Uniunii Europene, există diverse căi de progres. Noi la Comitetul Economic și Social am avut un caz clar de avertizor de integritate și dintr-un motiv sau altul a fost discriminat de uh, Uh, comisia noastră, la Comitetul Regiunilor, am avut un alt denunțător care, pe care am încercat să-l protejăm, pentru că și uh, anonimitatea este o formă de protecție, dar uh, de aceea mi se pare foarte important ca să existe o procedură inclusivă uh, pentru Uh, cu caracteristici specifice pentru fiecare instituție. OLAF are deja, are, are deja un format pentru denunțător pentru că face parte din natura instituției OLAF. După aceea trebuie să ne gândim la fiecare instituție pe care, pentru că fiecare are o caracteristică, are caracteristici speciale. Trebuie să ne gândim și la mediatoarea europeană, doamna O'Reilly, Uh, care este foarte activă în, în multe dintre acțiunile sale și astfel acești denunțători, avertizori în domeniul uh, afacerilor europene, cum ar fi bugetul și de asemenea la nivelul statelor europene ar trebui să formulăm lucrurile mai bine pentru a putea utiliza și alte canale. Une, unii dintre denunțători apelează la Comisia Petiții, alții la altele, deci poate ar trebui să ne organizăm pentru a vedea cum putem avea o abordare coerentă și în Parlamentul European pentru a acorda o securitate juridică și economică acești, acestor avertizori. Next on the list, Domnul Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că ne confruntăm cu o temă extrem de sensibilă și mulțumesc uh, eforturilor uh, mm, raportorului. Dacă raportul este scurt, nu înseamnă că nu este important. Doamnă președinte, eu vreau să vă spun că sunt ușor sceptic, poate că este necesar să avem o legislație specifică, însă tocmai am asistat la dezbaterea anterioară, unde am văzut că am văzut cum nu se aplică regulamentul în uh, relațiile de colaborare între uh, Comitetul de Supraveghere și OLAF. Fiecare interpretează în felul său propriu și nu uh, există acces. Asta nu Uh, nu vreau să spun că pentru că nu se îndeplinesc anumite regulamente, nu trebuie să acționăm legislativ. Dar comentariul meu către raportor s-ar uh, referi în special la punctul numărul 5, unde vorbește despre crearea unui organism european independent de adunare a informațiilor cu birouri în statele membre. Aș dori să știu cum vrea să se creeze acest organism, de ce natură va fi, care va fi bugetul său și, în special, dacă propune birouri în toate statele membre, dacă numărăm două persoane pe fiecare birou, deja ar fi vorba de 56 de angajați. Așadar, poate că trebuie să ne gândim puțin în legătură cu acest punct. Eu nu am nicio idee preconcepută, însă uh, mi se pare că uh, câteva dintre opțiunile manipulate în această dezbatere, uh, includerea mediatorului european, poate ar putea să fie salutar în acest uh, subiect de, al denunțătorilor. De asemenea, punctul 4 mi se pare chiar nu, adică contradictoriu Mm, se menționează faptul că Comisia a deschis anumite canale pentru ca acești eh, denunțători să informeze. Nu știu dacă ar fi adecvat să folosim birourile Parlamentului sau ale Comisiei din statele membre în acest sens, sau poate că ideea propusă este una mai adaptată Însă, oricum, mă gândesc că este nevoie de mai multă chipzuință mm, asupra detaliilor propunerilor în legătură cu acest nou organism european independent. Last on the list, Vice President Ivan, please. Ultimul de pe listă, domnul vicepreședinte Ivan. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Eu cred că acest raport este esențial pentru viitoarea activitate și construcție europeană, pentru că nu este vorba doar despre a proteja anumite persoane care denunță lucruri care nu funcționează în Uniunea Europeană. Vorbim despre transparență, vorbim despre uh, utilizarea banilor publici, banilor europeni, banilor cetățenilor europeni, exact acolo unde este nevoie de ei. Vorbim despre a pune lumină în zone unde este întuneric, în zone unde informațiile sunt ținute ascunse, unde nu avem acces pe căi uh, democratice și pe, uh, în baza protocoalelor pe care le avem, în general în zona de finanțe, de cheltuieli, uh, de finanțarea proiectelor europene. Toate aceste lucruri duc la o lipsă de încredere a cetățenilor în capacitatea Uniunii Europene de a furniza bunăstare, de a furniza creștere economică. Eu cred că instituția denunțătorului este vitală pentru viitoarea construcție europeană. Trebuie să gândim un mecanism, un set de instrumente prin care aceștia să fie încurajați, să fie protejați, să li se asigure uh, garanția locului de muncă atunci când uh, uh, fac publice sau când transmit anumite informații despre lucruri care nu merg bine în, în instituțiile europene. Eu cred că vorbim despre încrederea cetățenilor în această construcție și în instituțiile europene mai mult des, de, decât despre persoane în sine. Uh, e important să bazăm toată activitatea noastră pe transparență. Iar acolo unde nu este transparență, singura noastră șansă să avem acces la informații este să încurajăm oamenii din interior să spună ce se întâmplă acolo. Eu sunt de acord cu domnul raportor că trebuie să gândim o instituție în sine, separat, care să gestioneze uh, acest complex de, de lucruri, pentru că nu e vorba doar de a primi informații, este vorba de a gestiona informațiile respective, de a verifica dacă informațiile respective sunt informații reale, sunt informații utile, sunt informații cu impact și, sigur, de a păstra relația cu denunțătorul, de a-l informa Uh, că ceea ce uh, a furnizat este util și are, are finalitate și de a ne asigura că denunțătorul are toate drepturile protejate și că nu este lăsat singur împotriva celui pe care l-a denunțat. Uh, eu cred că e un raport vital. Mulțumesc domnului raportor pentru acest raport și sunt convins că lucrurile vor decurge foarte bine în continuare și va ieși un raport foarte bun până în final. Mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul Comisiei Europene. Avem DG Justice și Olaf alături de noi și aș dori să vă întreb cine dorește să înceapă. De la DG Justice, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să uh, vă spun care este stadiul lucrurilor pentru că am luat la cunoștință uh, cu mare interes acest proiect de aviz. După cum uh, bine știți, el este în linie cu programul uh, de lucru din, al Comisiei, care analizează acum fezabilitatea juridică și um, domeniul de aplicare atât orizontal cât și vertical pentru a consolida protecția denunțătorilor, ceea ce se va face respectând, bineînțeles, principiul subsidiarității am lansat o consultare publică în ceea ce privește protecția denunțătorilor, care a durat din martie până în 29 mai și am primit uh, un feedback uriaș. Interesul a fost așadar foarte mare. Suplimentar, derulăm un studiu care dorește să adune date empirice cu privire la activitatea denunțătorilor, impactul absenței anumitor reguli și așa mai departe rezultatele consultării publice și a studiului derulat vor fi disponibile luna viitoare și, pornind de la aceasta, Comisia va lua o decizie bine informată cu privire la măsurile legislative și politicile necesare la nivel european. Am notat recomandările dumneavoastră din acest moment Vorbim uh, despre uh, recomandări și măsuri legislative sectoriale și orizontale necesare din punctul dumneavoastră de vedere, dar mai întâi vom uh, analiza și studiul și apoi vom decide cu privire la opțiunile care sunt cele mai potrivite în contextul actual. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Când credeți că se va ajunge la acest moment? În acest moment, uh, planul nostru este de a merge la uh, Consiliul privind uh, evaluarea impactului în toamnă. Președinta, mulțumesc. Domnule Sanchez, din partea OLAF, dorește să ia cuvântul. Um, thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu am foarte multe adăugat pe lângă ceea ce, au spus, ceea ce a spus colegul de la DG Justice. Noi uh, colaborăm îndeaproape cu ei, iar uh, evaluarea de impact uh, este și pentru noi foarte importantă. Încercăm să analizăm aspectele specifice în ceea ce privește protejarea intereselor financiare. Există anumite uh, aspecte speciale în toate aceste domenii. În acest moment trebuie să continuăm acest exercițiu al Comisiei, să examinăm la nivel global uh, diferitele temeiuri juridice și apoi să venim cu o strategie cuprinzătoare, încercând să uh, răspundem la toate întrebările care au fost adresate. Printre ele, una care a fost uh, adresată și astăzi, și anume uh, pro și contra uh, abordarea sectorială, respectiv cea orizontală. Și de asemenea, temeiul juridic. Trebuie să se încheie însă întâi evaluarea și trebuie să ținem cont că protejarea intereselor financiare este o zonă foarte importantă, iar interesele europene sunt cât se poate declare în această privință. Așadar, răspunsul integral va fi oferit uh, în uh, studiul de impact uh, al Comisiei și în strategia viitoare. Iar dacă se va decide cu privire la interesele financiare și că acestea necesită o atenție specială combinată cu alte măsuri, atunci vom continua analiza noastră pornind de la aceasta, ținând cont de asemenea de nevoile speciale identificate la nivel sectorial. Mulțumesc, în final, raportorul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cred că discuția a fost uh, deosebit de utilă și chiar a lărgit uh, numărul de inițiative și uh, zone posibile în acest domeniu politic. Sunt de părere că există patru categorii. În primul rând, abordarea orizontală, respectiv tot ceea ce afectează legislația europeană, respectiv implementarea acesteia, în contextul denunțătorilor, la nivel european și uh, global. De asemenea, ar trebui să avem la nivelul statelor membre niște reguli comune referitoare la modul în care își protejează denunț- denunțătorii. Aceasta este prima abordare generală și cred că uh, în rezoluție se menționează aceste lucruri. Aceasta este de asemenea citată în aviz. Mă interesează rezultatul studiului de impact realizat de comisie și modul în care văd ei lucrurile, respectiv care va fi temeiul juridic și care va fi protecția oferită și cum vor fi lucrurile analizate la Consiliu. Sigur că vor exista mai multe propuneri legislative, poate că unele uh, se vor lovi de criticismul statelor membre, trebuie să fim precauți, însă trebuie să ținem cont și de durata întregului proces. A doua categorie este abordarea sectorială pentru legislația nouă. Sigur că interesele financiare sunt aici uh, prin plan. Cea de-a treia variantă, și aici trebuie să facem o diferență, pentru că s-a menționat acest lucru de mai mulți colegi, trebuie văzut care este stadiul lucrurilor în agenție, în instituțiile europene, care este statutul, pentru că există în statut anumite reguli generale cu privire la protecția denunțătorilor, Trebuie văzut cum sunt implementate acestea și, într-adevăr, în anumite agenții ele nu au fost implementate. Cu ocazia descărcării apare acest lucru mereu. Dar, la nivel intern, în Uniunea Europeană, avem o bază și ar trebui să ne asigurăm că baza aceasta este bine utilizată de toate instituțiile. Iar apoi, cea de-a patra categorie este cea pe care am menționat-o în aviz, și anume, Comisia nu depinde absolut deloc de statele membre pentru că are putere absolută. Vorbim aici despre uh, zona legislației uh, în domeniul competiției. Așadar, se creează o cale de comunicare în domeniul legii competiției. Pentru aceasta nu e nevoie de vreo majoritate în Consiliu și, în această privință, chiar și poziția Parlamentului este mai slabă decât în alte domenii. Așadar, avem aceste patru zone diferite. Și poate că soluția ar putea să fie ca la nivel intern să continuăm să mergem mai departe, să punem mai multă presiune asupra instituțiilor, astfel încât să implementeze regulile existente, iar uh, competențele comisiei, e bine, acolo nu prea putem să intervenim, dar putem face recomandări și apoi marea dilemă. Dacă ar trebui să uh, abordăm uh, lucrurile în general mai întâi, deci o abordare generală, pentru că dorim o abordare orizontală și cred că toată lumea dorește acest lucru până la urmă, inclusiv eu, sau dacă să avem o abordare fast track, deci rapidă, pornind de la ideea unui progres rapid, atât la Consiliu, pentru că se ține cont de interesele financiare, sau poate că aceasta este soluția uh, în aviz. Să ascultăm mai multe păreri și apoi să facem lucrurile în paralel. Deci să nu oferim comisiei o scuză, pentru că ei ar putea să vină cu o propunere sectorială și să nu țină cont de cadrul orizontal. Și cred că prin aviz ar trebui să transmitem că nu, asta este intenția noastră. Pe de altă parte, ar putea să spunem că Comisia nu ar trebui să aștepte cu abordarea sectorială să țină cont de interesele financiare dacă abordarea orizontală durează prea mult poate că acesta ar putea să fie compromisul la care am putea ajunge în final. Multe alte comentarii care au fost făcute, ei bine, mă refer la rezoluția pe care am adoptat-o deja. Pentru că acolo sunt exprimate multe idei și se regăsesc multe observații care au fost făcute. Am fost uh, atent să nu repet uh, în aviz anumite aliniate din rezoluție, însă dacă apare nevoia de a adăuga anumite elemente, de exemplu, referitoare la ce este un denunțător, cine este, care sunt cerințele pentru a beneficia de protecție. bine, toate aceste elemente se regăsesc în rezoluție, dar dacă colegii doresc, putem repeta aceste lucruri și în aviz. Însă nu cred că trebuie să deschidem o dezbatere întreagă cu privire la denunțători, pentru că am uh, căzut de acord asupra acestor lucruri și am uh, pierdut destul timp în această direcție. Aș dori de asemenea să vă informez că omuțmanul a fost menționat și s-a spus că ar putea să joace un rol în protecția denunțătorilor și să devină parte a activității ombudsmenilor. De exemplu, să existe un birou uh, în instituția acestuia care să le ofere orientare, consiliere și protecție. Nu am discutat încă despre acest lucru, nu știu dacă acesta este <laughs> subiectul exact al dezbaterii din această dimineață, însă este bine să ne gândim și la aceasta. Pentru că este o opțiune care apare, o opțiune rezonabilă, nu este de exclus, nu este exclusă din rezoluția noastră și poate fi făcut. Orice altceva poate fi făcut conform rezoluției care a fost adoptată. Așadar, la un moment dat, ar trebui să știm care este părerea ombudsmanului cu privire la o astfel de propunere. Sigur, nu acum, dar uh, am putea să ne gândim. Dar sunt bucuros să aud comentariile colegilor. Se pare că toți mergem în aceeași direcție și uh, este bun acest lucru. Mulțumesc. Termenul de înaintare a amendamentelor este 27 iunie și avizul va ajunge din nou pe agenda noastră pe 12 iulie. Mulțumesc pentru această dezbatere animată. Cu aceasta trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, referitor la norme și practici de evitare a conflictelor de interese în cazul consilierilor speciali. Acești consilieri speciali avem cam 50 la instituțiile europene. Ei, sunt, ei au propria lor constelație, sunt selectați fără niciun fel de concurs. Deci este vorba despre o selecție personală pe care o fac comisarii, respectiv instituțiile abilitate. Poziția aceasta poate să fie plătită cu ziua sau am observat că există că plata este de 470 până la 600 de euro pe zi, directorul general de la comisie, respectiv deputații, au posibilitatea de a avea consilier, dar se pune și întrebarea, se pune și problema conflictelor de interese. Ombudsmanul european ne va prezenta concluziile sale cu privire la conflictul de interese în cazul consilierilor speciali la Comisia Europeană. Doamna O'Reilly, o activitate minunată, foarte temeinică. Așadar, mulțumim, uh, doamnă O'Reilly, dumneavoastră și echipei dumneavoastră. Noi am urmărit acest subiect de-a lungul anilor aici la comisie și uh, comisia noastră a exprimat anumite rezerve la un moment dat pentru a face presiune, pentru că am crezut și analiza dumneavoastră a arătat acest lucru, că ar trebui să știm mai multe în această privință și că este nevoie de ceva mai multă ordine cu privire la acest subiect al consilierilor speciali. Bun venit! Vă dăm cuvântul pentru a prezenta stadiul lucrurilor. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să mă reîntorc la comisia dumneavoastră. Ca mediator europeană, slujba mea este, bineînțeles, de a trata uh, plângerile, însă și prin anchete proactive pot să mă adresez problemelor sistemice din instituțiile europene și pot să fac sugestii pentru a le face mai transparente, mai etice și mai corecte. Vreau să vă împărtășesc rezultatul anchetei strategice pe care tocmai am încheiat-o săptămâna trecută. Comisia are în jur de 50 de uh, consilieri speciali, pot să fie instituționali care asistă diverse comitii, cum ar, com, comitete, cum ar fi cele pentru audit, uh, sau acordă asistență comisarilor uh, Majoritatea comisarilor au unul sau doi consilieri speciali și președintele comisiei poate să aibă patru sau chiar cinci uh, consilieri speciali. Majorit- pot să fie remunerați, dar majoritatea sunt neremunerați. În uh, martie 2016 doar 10 uh, consilieri speciali erau uh, uh, remunerați. Uh, sunt de obicei uh, uh persoane care au deținut funcții înalte în, în instituțiile europene sau în statele membre, de obicei pensionate. Aceștia lucrează doar parție, în timp parțial pentru comisia. Numărul, comisie, numărul de zile variază de la 4 zile până la 50 de zile. În același timp, există o obligație juridică de a uh, acționa imparțial și obiectiv, mânați doar de interesele Uniunii. În acest context, Comisia face față unei provocări uh, suplimentare pentru că aceste persoane deseori lucrează și în afara Comisiei. Și uh, așadar presiunile sunt mai mari. Reguli corecte și puternice trebuie sunt necesare pentru a ne asigura că nu există conflicte între aceste activități externe și munca de, um, de consilier special. Comisia vrea să numească, dacă Comisia vrea să numească un consilier special, trimite trei documente Direcției Generale pentru Personal, declarația pe onoare proprie, care declară că nu există conflict de interese. Al doilea document este uh, o declarație a activităților și al treia o declarație de asigurare semnată de comisie, semnată de comisie sau șef de cabinet. Direct, pe baza acestor documente, Direcția Generală Personal Uh, verifică că nu există conflicte de interes și poate să recomande măsuri de eliminare a riscurilor potențiale dacă le identifică. De exemplu, pentru un consilier uh, angajat de organizație finanțată de către comisie, direcția uh, personal poate să recomandă ca declarația de asigurare să includă faptul că acest consilier special să nu fie implicat în niciun fel de decizie legate de finanțarea organizației respective. După aceea, Comisia transmite Parlamentului și Consiliului lista cu acești consilieri. Uh, se poate cere un schimb de opinii și după aceea acești consilieri sunt numiți de către Colegiul Comisarilor. Am decis să deschid o anchetă uh, după două plângeri, una din 2010 și una din 2015, amândouă legate de uh, nerespectarea regulilor de procedură și din partea Comisiei și în uh, rezolvarea conflictului de interes uh, legat de consilieri speciali. În ambele cazuri am constatat o proastă administrare. În 2015 am primit o altă plângere în legătură cu o serie de uh, cazuri și am deschis o anchetă strategică pentru a uh, examina această problemă. Am, angajații mei au uh, inspectat toate dosarele comisiei mm, din 2015 și din primul semestru din 2016, în jur de 50 de dosare. Am tras concluzia că Comisia și-a îmbunătățit practicile. De exemplu, în 2015, Comisia a numit uh, consilieri speciali înainte de, de comunicarea recomandării Direcției Generale personal în legătură cu măsurile de atenuare. Comisia a Uh, emis uh, declarații de presă anunțând aceste numiri înainte de terminarea procesului de evaluare. Comisarii, însă, în 2016, Comisia a ținut mai bine uh, seamă de recomandările Direcției Generale pentru personal. și uh, s-au aplicat măsuri atenuante în riscul de Uh, conflict de interes. Au găsit, s-a, constatat și un caz în care nu s-a numit un consilier special pentru că riscul de conflict de interes a fost considerat prea mare. De exemplu, Comisia a îmbunătățit uh, formularea declarației de asigurare și că uh, consilierii special trebuie să uh, ia cunoștință măsurile de atenuare, inclusiv declarația de asigurare. Salut abordarea constructivă a Comisiei, însă consider că este posibil uh, să uh, se pro- progreseze mai mult și am închis ancheta cu mai multe sugestii, pe o atitudine mai proactivă, asigurându-se că toate informațiile uh, vor fi disponibile. Este dificil să se evalueze uh, uh, lucrurile dacă mandatul Consiliului Special este vag. Deci, uh, sugerez Comisiei să precizeze cât mai clar datorii, atribuțiile mm, Consiliului Special și uh, dacă se va exclude o activitate externă. Comisia trebuie să dezvolte un tabel de exemple de activități ex, exemple care, externe care să necesite măsuri uh, de atenuare sau de compensare aceste măsuri de compensare pot să fie îmbunătățite. Uh, să includă formulări uh, clare, realiste și specifice pentru fiecare individual, în sensul că Consiliul Special nu va fi implicat în decizii legate de activitatea sa externă. În timpul anchetei am constatat că anumite declarații fuseseră actualizate ulterior Comisia a fost de acord cu uh, uh, sugestia mea de a reaminti periodic uh, consilierilor de obligația de a-și actualiza declarațiile. După aceea, contractul consilierilor poate, poate să fie înnoit um, pentru a include schimbări efectuate în următoarele două luni. După aceea, trebuie să se încurajeze încrederea publicând proactiv mai multe informații. Comisia deja consideră că publică suficiente informații, inclusiv titlul mandatului uh, Consiliului Special, CV-ul și declarația de interese. Este mult mai mult decât fac uh, multe state membre. Comisia de obicei acordă acces public la uh, declarația de activitate a Consiliului Special și la declarația de asigurare ca urmare a solicitărilor din partea publicului, însă le, le recomand să publice de dinainte aceste documente. Am consiliat Comisia să uh, publice mai multe informații de context în legătură cu rolul consilierilor, după părerea mea, uh, să publice dacă sunt plătiți sau nu și numărul maxim de zile de lucru rezumat, acestea sunt concluziile anchetei mele. Am cerut comisiei să mă informeze până la sfârșitul lunii octombrie în legătură cu orice acțiuni eh, adoptate ca urmare a acestei anchete. Da, vă mulțumesc pentru această eh, pentru munca dumneavoastră excelentă, pentru că este o zonă gri în care dumneavoastră începeți să eh, Mm, faceți puțină lumină. Noi nu primim documentele necesare și, până la urmă, mm, a trebuit, a trebuit să mm, luăm măsuri speciale convenite între toate grupurile politice pentru a obține informații suplimentare. Doamna O'Reilly, dumneavoastră ați încercat să verificați mandatele acestor consilieri speciali? De exemplu, un director general din, de politică agricolă are sute de subalterni cum se poate că nu găsește experiența și cunoașterea necesară prin, în cazul angajaților săi? De ce, este vor, de ce are nevoie de acești consilieri speciali? Dacă avem niște funcționari excelenți, bine pregătiți și calificați, uh, de ce avem nevoie de acești consilieri speciali externi? După aceea, câteodată, atunci când se caută un uh, consilier special, de exemplu, în politica regională, de ce nu se adresează fostului comisar, de exemplu? Am văzut că sunt foarte mulți medici, de exemplu, în, printre acești consilieri speciali, care au. Uh, ideea mea este că cu uh, diurnele, aceste diurne pot să înlocuiască, de fapt, un salar. Un medic care lucrează în Luxemburg, nu am nicio problemă să fie plătit că, ca, să fie, să, ca să lucreze ca medic în Luxemburg, dar nu este o problemă să fie folosit un medic ca să evalueze anumite documente în interiorul comisiei. am pe doamna Iala Sender deocamdată și dau cuvântul direct acum. Mulțumesc, doamnă președinte, și bun venit, doamnă O'Reilly. Vă felicit și eu pentru munca dumneavoastră, care, într-adevăr, în multe cazuri, când uh, au existat dosare mai complicate și de interes pentru opinia publică și pentru cetățeni, ați dat dovadă de uh, răspundere și, într-adevăr, ne-am întrebat uh, cum se pot elimina conflictele de interes. Eu, din cauza vârstei, am uh, uh, experiență și ca expert național detașat, după cum se numeau pe atunci, și în inocența mea mă gândeam că în Europa suntem cu toții împreună, însă mi-am dat seama că experții naționali detașați către comisie erau cei care aveau Uh, datoria ca uh, în dosarele importante pentru un stat național să redacteze documentul de bază și în anumite domenii documentul de bază deja uh, era redactat într-un stat membru național. De exemplu, consilierii care aparțineau de industria privată, existau și consilieri pentru interesele naționale. Și poate că până la urmă putem să concluzionăm că Comisiei Europene îi lipsesc mai mulți angajați, funcționari cu calificări înalte pentru a nu uh, trebui să uh, caute persoane din domeniul public sau privat care să uh, vină din partea unor interese care nu sunt neapărat interesul comun european. În orice caz, uh, aici uh, trebuie să acordăm o siguranță mai mare. Eu am două întrebări. Una, pentru că mă interesează foarte mult subiectul, am avut experiențe destul de traumatice cu anumite organizații ale Uniunii Europene care au uh, uh, uh fost implicate în scandaluri majore. Uh, Mă refer la protecția datelor. Am înțeles uh, explicația dumneavoastră că v-ați uh, aplicat asupra dosarelor uh, private ale acestor uh, consilieri și că concluziile au fost de- generale pentru că aceștia să nu poate să fie identificați. Întrebarea mea. Uh, dumneavoastră ați considerat că nu este necesar să notificați aceste 50 de persoane că, că există o anchetă. Însă, cum ne gândim la necesitatea transparenței totale și capacitatea persoanelor de a avea dreptul la o viață privată, aș dori să vă întreb în ce fel în vi- poate că în viitor ar trebui să fie informate persoanele care vor fi consilieri în administrația europeană că pot să fie supuși unor anchete de acest gen și că vor putea să fie informați personal de uh, faptul că vor fi examinați pentru că sunt uh, persoane, medici sau uh, care aparțin altor profesii, care pe lângă faptul că evaluează și consiliază comisia, după aceea se întorc la viața lor uh, obișnuită și trebuie să se știe foarte clar de ce anchetă de ce tip de date vor ajunge în mâinile uh, altei administrații, de exemplu, în mâinile comisiei sau în mâinile dumneavoastră. În al doilea rând, după cum a spus uh, doamna președinte și după cum a spus chiar dumneavoastră, că sistemul care s-a îmbunătățit uh, în anumite state membre nici măcar nu există un echivalent. Uh, aș dori să vă întreb dacă există posibilitatea, dacă credeți că Parlamentul poate să inițieze o inițiativă pentru ca concluziile pe care le-ați tras dumneavoastră și aplicarea acestora pentru în sensul um, îmbunătățirii transparenței, în sensul creșterii credibilității acestor consilieri, dacă până la urmă putem uh, solicita statelor membre să implementeze și ele aceste reguli, pentru că cred că am avea multe surprize dacă am examinat situația din statele membre. Domnul Sara Franca, mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc și mediatoare europene pentru că ne-a adus aceste informații și că a, a, a luminat această zonă gri. Uneori dubiile și incertitudinile apar din necunoaștere. O întrebare pe care v-aș pune-o ar fi să ne dați mai multe informații în legătură cu acești consilieri speciali, pentru că, din câte înțeleg, este un număr destul de redus de persoane. Ați vorbit de 50 și ceva de persoane uh, legat de un colectiv, comparativ cu un colectiv de mii de funcționari. Este, bineînțeles, de interes ca aceste activități, ca pentru aceste activități persoanele să fie selectate în funcție de competențele lor, însă mi-ar plăcea să ne explicați mai bine care este contextul general al acestor consilieri speciali am, am înțeles că sunt plătiți zilnic, o mare parte nu sunt remunerați. Unele persoane sunt remunerate cu uh, sume de până la 400 de euro pe zi și pentru o persoană, perioadă maximă de 50 de zile pe an. Deci o întrebare ar fi care este durata medie acestor contracte, al acestor uh, consilii speciale? dacă este un contract anual, dacă sunt eh, consilierul unui comisar pentru un mandat, eh, care este durata medie și cred că trebuie să ne bucurăm pentru faptul că Comisia a acceptat recomandările dumneavoastră. Se pare că dosarul este destul de acoperit în eh, aceste declarații personale pe onoare, că există o verificare Uh, însă ca activitățile efectuate nu duc la un conflict de interes, după cum facem și noi parlamentarii, și că nu vor participa la procesul decizional. Constat cu satisfacție că aceste observații au fost uh, că aceste măsuri au fost detectate și acceptate de către comisie Așadar, impresia mea este că acest, numărul acestor persoane este redus dacă îl raportăm la numărul total de angajați ai instituțiilor, că impactul bugetar mi se pare și că este și acesta redus, dacă am înțeles bine, majoritatea acestor persoane nu sunt remunerate și eh, dacă sunt remunerate pot să fie remunerate doar pe o perioadă de maxim 50 de zile deci, eh, tot ceea ce contribuie la transparență eh, mi se pare util, însă impresia mea este că deseori eh, comisarii recurg la experiența altora. Aceasta este o întrebare pe care eu am fost funcționar al Comisiei Europene și am văzut că nu neapărat că nu există funcționare comisiei, dar poate un uh, funcționar pensionat care nu este remunerat poate să își pună experiența în serviciul unui nou proiect al comisiei. Cred că deseori acest uh, talent poate să fie bine utilizat și canalizat dacă nu există un conflict de interese și dacă nu există o remunerare mi se pare că este o modalitate foarte utilă de a profita de experiența persoanelor. Nu vreau să mă implic în această dezbatere, orice duce la o transparență mai mare este bun și munca dumneavoastră pentru îmbunătățirea procedurilor mi se pare o inițiativă bună. Deci, vă mulțumesc pentru munca realizată și aștept aceste clarificări pentru a cunoaște mai bine contextul general. Vă mulțumesc. Doar un comentariu. Nu sunt sigur dacă politicienii sunt eh, chiar experți. Dacă ar fi luat experți reali, bine, dar dacă iau, angajează politicieni. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu recomandările dumneavoastră, în primul rând, ca irlandez, bun venit, uh, lucrați foarte bine, am fi mândri de activitatea dumneavoastră, indiferent de unde ați veni. Este foarte greu să nu fi de acord că uh, mandatul este foarte vag. Antevorbitorul meu a spus că poate acești, o parte din acești, foarte puțini sunt, pe, sunt uh, plătiți, însă sunt plătiți între 4 și 600 de uh, euro pe zi uh, pentru 50 de zile de contract, Ajungem la 30.000 de euro și uh, m-ați uh, făcut curios în legătură cu acești consilieri speciali. Eu am fost aici trei ani, însă pot să fi 300 de ani la Parlamentul European și încă nu afli tot ceea ce se întâmplă. Așadar, mi-ați uh, incitat interesul în uh, legătură cu acești consilieri speciali care îl considează pe uh, compatriotul nostru Phil Hogan. Mă uit acum la lista lui de uh, consilier și văd o declarație de onoare, nu văd uh, nicio declarație de activități, nu văd nicio declarație de asigurare din partea comisarului și în mod foarte sigur nu văd dacă vreuna dintre aceste persoane nu este remunerată sau dacă persoana respectivă primește 30.000 de euro pe an, chiar dacă probabil au o pensie foarte satisfăcătoare. Deci mă întreb, oare n-ar trebui să fie și aceste informații pe site-ul internet, aceste detalii? Avem un CV, dar asta e altceva. Nu e la fel cu o declarație de activități. CV-ul privește activitățile din trecut, însă ce fac acum este mai important. Și trebuie să ne întrebăm de ce există acești consilieri speciali, de ce avem nevoie de ei, de câți oameni au în subordine deja, în mod oficial, care lucrează real și nu, organ, și nu consilieri speciali. M-aș fi gândit și eu că sunt suficienți oameni pentru a le răspunde la întrebări. Un lucru care Uh, uh, nu m-ar deranja ar fi ca după pensionarea dumneavoastră, doamnă mediator, să deveniți un consilier special, pentru că aveți foarte multă experiență și în ultim, dat, dat fiind ultima discuție, uh, s-a menționat că poate biroul dumneavoastră ar putea să aibă un rol în ceea ce privește avertizorii de integritate. Nu știu dacă uh, Cunoașteți cazul lui Jonathan Sugarman, un avertisor din Irlanda, care a uh, revelat uh, informații care a costat uh, Irlanda și Uniunea Europeană o sumă foarte mare de bani Uh, nu i s-a dat niciun fel de atenție, uh, îi se spune că uh, deja deranjează. Există vreun potențial ca oficiul dumneavoastră să ancheteze acest caz? Ați, aveți în vedere o acțiune în acest sens, pentru că aveți o credibilitate foarte mare. Domnul Tarant. Vielen Dank. Ähm, If it's any consolation to my colleague... Dacă poate pot să vă spun uh, că dacă veți fi membru al Parlamentului 300 de ani, poate peste 250 de ani veți mai face ceva dacă cercetați profund lucrurile și vreau să uh, și vreau să vă întreb dacă comisia va trimite documentele, am avut un caz al unui comis, consili, consilier special care era angajat de, de o companie de software în același timp și conform regulilor salariul primit de la compania de uh, softuri ar fi trebuit să fie Uh, redus cu banii pe care îi uh, primea pentru perioada de tranziție, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Și uh, a existat amenințarea de a iniția o procedură prin Comisia AFCO, dar până la urmă Comisia a hotărât în secret că nu e bine. Nu se poate, nu e bine să lucrezi cu, la o companie de software pentru că în același timp poți fi, să, poți fi lobbyist și primești, mă rog, niște bani, uh, un fel de plată pentru foștii comisari și, așa cum a spus doamna Gresle, continuitatea în administrație este foarte importantă și este important să se știe de ce și cum a început un proces și e nevoie de consiliere. Dar, uh, filozofic vorbind, la ce mai uh, slujește la ce mai slujesc funcționarii? Din câte înțeleg eu, Comisia angajează funcționari pentru a asigura această continuitate și și, mă rog, politicienii după o anumită perioadă pot fi considerați experți, dar nu pot fi separați de interesele lor politice. Și așa cum uh, v-ați dat seama, nu dau nume, fiindcă nu trebuie să dai nume când vorbești de țara ta sau o țară pe care o știi foarte bine. Acest fost comisar vrea să devină membru al unui consiliu. Este, e vorba de o întreprindere guvernamentală între Estonia, Lituania și Letonia care va cheltui fonduri europene pentru CEF. Și asta e alta. Din punct de vedere politic înțeleg lucrurile, dar ce fel de experiență poate avea această persoană în ceea ce privește construcția de căi ferate și cum va fi remunerat acest lucru. Fiindcă deocamdată nu plătește guvernul, plătește guvernul Uniunii Europene. Deci în același timp ești uh, consilier special și ai și un ecuson uh, care îți permite să intri în uh, Parlamentul European și ai și alte interese, nu numai experiența în ceea ce privește politicile monetare ale zonei euro. Ceea ce este scris pe site-ul Comisiei. Mulțumesc. Special Advisors als zweiter Consilierii speciali ca a doua piață pentru politicieni. Domnule ombudsman, aveți cuvântul. Um, thank you for all those, uh... Mulțumesc pentru întrebările adresate. Mi se pare că unul dintre avantajele unei astfel de anchete îl reprezintă faptul că aceasta are mai multe eh, straturi. Pe de o parte, modul în care gestionează Comisia conflictele de interese, care duce la uh, alte întrebări din partea dumneavoastră și așa mai departe. Iar acest lucru este binevenit și în ceea ce privește raționamentul uh, în ceea ce privește nevoia consilierilor special, dumneavoastră și mai ales comisia trebuie să analizeze acest lucru. Cu toții ne dăm seama că a devenit o caracteristică a administrației în ultimii 20 de ani, și anume că administrațiile guvernamentale și cabinetele au ieșit în afara funcționarilor pentru și pentru noi asta s-a întâmplat mai ales odată cu venirea puterea lui Tony Blair la sfârșitul anilor 90, când el uh, i-a mm, ținut distanță pe funcționari și și-a adus proprii consilieri. Una dintre caracteristicile anchetei pe care am făcut-o eu este de a arăta cum mai multă transparență va oferi răspunsuri la întrebările pe care le-ați adresat dumneavoastră sau cel puțin să ofere informațiile necesare din partea noastră pentru a găsi răspunsuri la întrebări. Ați întrebat uh, cum uh, sunt numiți consilierii speciali, cum sunt aleși și de ce e necesară experiența lor. Cu informații proactive în ceea ce privește activitățile pe care le derulează și mai ales în ceea ce privește activitățile lor externe, atunci se poate face o mai bună îmbinare și se poate vedea dacă uh, aceasta stă în picioare sau nu. Ni se spune adesea, da, ați, uh, ați adresat o întrebare în ceea ce privește proporționalitatea. Că nu sunt decât 50 de, decât 50 de consilieri față de peste 30.000 de funcționare ai comisiei dacă acești 50 de consilieri speciali se află în, în poziții cheie în ceea ce privește accesul la centrele de putere, ei bine, atunci ei uh, au o influență mult mai mare decât uh, câteva mii de uh, simpli funcționari. Cu cât există mai multe informații în ceea ce privește activitatea acel, acestora și cu cât uh, pune mai multe întrebări Comisia în ceea ce privește activitățile lor și cu cât dumneavoastră și opinia publică reușesc să știe cât mai mult, să aibă cât mai multe informații în ceea ce privește comisarii, comisarul pentru agricultură și altele, cu atât mai uh, ușor veți putea pune întrebări și veți constata dacă, dacă e eficiența, dacă se dovedește eficiența și uh, importanța activității consilierilor speciale. În ceea ce protecția datelor, într-adevăr, unul dintre, unul dintre motivele pentru care am hotărât să derulăm această anchetă sistemică și să nu ne ocupăm de cazuri individuale este că suntem un birou mic, numai 80 de angajați și și uh, toate chestiunile, dat fiind toate chestiunile cu care trebuie să ne ocupăm, protecția datelor și așa mai departe, și ne ocupăm de foarte multe cazuri individuale, acesta ar fi o problemă, dar trebuie să analizat și modul în care protecția datelor poate fi folosită ca un scut pentru a, pentru a, a um, bloca transparența în ceea ce aceste chestiuni. Ar trebui să fie ușor. Banii publici trebuie să, trebuie să existe transparență în ceea ce este banul public. Dacă cineva este plătit uh, cu bani publici, activitatea trebuie să fie vizibilă și totuși ce a spus domnul Sander în, în ceea ce privește faptul că unii ar putea fi descurajați, nu s-ar implica cei care au de dat uh, sfaturi importante, ar fi descurajați de, de control, amănunțit în ceea ce privește plata, activitățile externe și uh, consilierea pe care o oferă și așa mai departe. Dați-mi voie, ă, domnul președinte, dar nu aceasta este ideea. Ideea este că dacă aceste anchete reprezintă un sistem, ă, sunt de acord cu dumneavoastră, atunci de fiecare dată când sunt numiți consilierii, ar trebui să știe acest lucru și să semneze că sunt de acord și, în al doilea rând, ar trebui să fie informați, așa cum se întâmplă și la OLAF. Nu are nicio legătură cu controle și așa mai departe. Mi-ați răspuns deja uh, în acest fel și nu-mi plac astfel de răspunsuri. răspunsuri. Protecția datelor la ora actuală este un uh, drept la fel de important precum transparența pentru ceilalți și cred că trebuie să fim foarte atenți și mai ales dumneavoastră. Nu spun aici că ce ați făcut, ce n-ați făcut. Uh, eu spun doar că și dacă aveți nevoie de resurse, bineînțeles, suntem gata să vă sprijinim, dar dar nu e, nu e, nu-mi place acest răspuns. E al doua oară când îmi răspundeți așa. Eu vă întreb despre protecția datelor, fiindcă cunosc cazuri tragice în care uh, Curtea Europeană de Justiție a spus nu, nu s a făcut lucrurile cum trebuie de la început, dar, uh, mă rog, s-a terminat cu, cu reputația persoanei. De asta țin la asta. Da, înțeleg, înțeleg, dar eu când vorbesc despre protecția datelor, vorbesc despre funcționarii publici și activitatea lor publică. În uh, orice regim de transparență și de protecția datelor trebuie să existe un echilibru între interesul publicului, interesul opiniei publice și, uh, și uh, daunele care pot avea loc. Deci nu cred că suntem pe poziții opuse. Eu spuneam că uneori este în interesul publicului, opinii publice ca activitatea funcționarilor publicesc, publici să fie vizibilă, trebuie să ne asigurăm că nu se aduc chestiuni legate de protecția datelor pentru a pune bețe în roată, mai ales când este vorba despre activitatea publică a funcționarilor publici. Dar, bineînțeles, eh, și noi trebuie să ne gândim la protecția datelor în momentul în care ne-am gândit în ce măsură vom ancheta persoane în mod individual. Iată de ce am hotărât să facem aceste anchete sistemice. Și cred că și dumneavoastră vrea să spunem acest lucru. Este vorba de faptul că persoanele care au competențe în afara sectorului de funcționar public trebuie să fie încurajat să aibă un impact dacă acest lucru este util și, bineînțeles, aici este vorba despre un echilibru între controlul uh, asupra lor și uh, valoarea activităților. Deci trebuie să fie avut în vedere acest lucru. Dar așa cum am spus la început, cred că acesta este, aici sunt mai, mai multe fațete și valoarea acestei activități este că se ridică semne de întrebare, se ridică întrebări și uh, eu și dumneavoastră și comisia, cu toții trebuie să, să lucrăm în interesul opiniei publice. Iar o astfel de anchetă pe bună dreptate, ridică întrebări uh, în ceea ce privește acest sistem, încercând să îl uh, facă mai uh, bun, mai ușor de tras la răspundere și mai, mai în interesul opiniei publice. Bineînțeles, nu am intrat în, în multe domenii ridicate aici. Noi am vrut să nu analizăm cazuri individuale, ci să vedem modul în care se ocupă Comisia de aceste conflicte de interese și concluziile la care am ajuns și vreau să spun că am primit foarte mult sprijin din partea comisiei este că comisia trebuie să pătrundă mai în amănunt, uh, în detalii, în activitatea sa și să fie mai transparentă în ceea ce privește aceste chestiuni, pentru ca, pe de o parte, să fie vizibile avantajele pe care le aduc consilierii speciali în activitatea lor și în același timp să se asigure că, aceste, că activitățile pe care le desfășoară consilierii speciali în, în, în afara rolului lor la comisie nu intră în conflict cu acestea. Deci, în, a, în anchetele sistemice la comisie nu încercăm să tragem de ure comisia sau alte instituții, ci vrem să ne folosim experiența pentru a ajuta Comisia să-și îmbunătățească sistemul pe care îl au la ora actuală și să le arătăm unde sunt probleme. Și vreau să mai spun un lucru. Lucrurile se schimbă în timp. Ceea ce părea acceptabil acum 10 ani nu mai este acceptabil acum. Iată de ce Comisia și Parlamentul, bineînțeles, trebuie să aibă un simț al modului în care se schimbă cultura și modul în care se schimbă activitatea. Și aici, bineînțeles, există și unele cazuri individuale pe care le analizăm în cadrul activității noastre și, bineînțeles, întotdeauna plecăm urechea la, la consilierea Parlamentului European uh, în măsura în care mandatul meu îmi permite acest lucru. În ceea ce privește denunțătorii, mi s-a ridicat această problemă în mod neoficial uh, în ceea ce privește posibilitatea de a interveni și dat fiind că uh, acest lucru ține de bună administrație și bună guvernanță, e clar că ar putea fi de competența noastră, dar trebuie să analizăm statutul și mandatul și apoi Parlamentul poate să extindă mandatul pentru a intra și problema denunțătorilor aici. Iar îngrijorările care mi s-au adus la uh, cunoștință se referă la protecția uh, denunțătorilor și am fost întrebată dacă biroul meu poate juca un rol. Bineînțeles că sunt gata întotdeauna să dau o mână de ajutor dacă dorește acest lucru Parlamentul European. Deci sunt gata să discutăm despre acest lucru. Am, am avut o anchetă în acest domeniu când am vrut să ne asigurăm că toate instituțiile au un regulamentul de personal reguli privind denunțătorii și aceasta a fost finalizată cum trebuie. Una este să existe reguli și alta este ca aceste reguli să fie aplicate. Și poate cu timpul s-ar putea, peste ceva timp, s-ar putea să ne întoarcem să vedem cum sunt aplicate aceste reguli. Primim și uh, plângeri individuale. Persoane vin la noi și uh, se plâng că au fost victime ale discriminării în anumite instituții ca urmare a activității de denunțare și noi ne aplicăm asupra acestor cazuri și facem recomandări. Mulțumesc foarte mult, domnul Sala Franca. Mulțumesc, doamnă președintă, foarte pe scurt. Mulțumesc și doamnei ombudsman pentru faptul că a vorbit de mai multă transparență și, de asemenea, de o atenție specială care trebuie acordată consilierilor speciali. Este important să ne gândim în ce zonă ne aflăm și aș dori să adresez două întrebări. Aș vrea să știu dacă acești consilieri speciali sunt uh, parte a structurilor uh, executive de luare a deciziilor, că înțeleg că nu fac parte din cabinet și sunt persoane care sunt plătite cu ziua și astfel nu sunt prinse în structură, nici în procesul de luare a deciziilor. Aceștia sunt consilierii. Aș vrea să-mi confirmați acest lucru. Pe de altă parte, vreau să știu dacă aveți informații cu privire la acești 50 de consilieri speciali. Și anume, care sunt cei care provin din politică și cât de mare este procentul celor care provin din zona politică? Cât sunt funcționari funcționari care s-au pensionat deja și câți provin din zona politicului. Nu știu dacă aveți date în această privință, dar dacă nu le aveți acum, poate mi le puteți transmite este important pentru a înțelege despre ce vorbim. Mulțumesc! Uh, well, you're right that they're not decision. Aveți dreptate, nu sunt factori de decizie, ci au uh, rol de consilier special. Dacă intrați pe site, veți putea uh, vedea care este rolul lor, pentru că se regăsesc acolo câteva informații. Un lucru pe care nu l-am analizat suficient, pentru că noi ne-am... Uh, Într-adevăr, sunt uh, multe informații pe site-ul comisiei, dar pot să revin la colegii mei și dacă putem să colectăm mai multe informații cu privire la aspectele pe care le-ați menționat, atunci uh, ne vom bucura să le împărtășim cu dumneavoastră și cu comisia pe care o reprezentați. Dar focusul nostru a fost pe management și pe conflictul de interese în cadrul comisiei. Acesta este un aspect complex. Am uh, analizat un strat, sigur că există mai multe planuri care trebuie analizate și uh, mă voi interesa și dacă voi beneficia de informații, vi le voi împărtăși. Am înțeles corect că nu există niciun fel de documentare cu privire la activitatea lor, modul în care lucrează, influențează direct uh, procesul decizional al celor care lucrează la comisie, dar nu există concluzii cu privire la activitatea lor. Nu. Da, adică aceasta este situația. Și aceasta este o parte a recomandărilor pe care le-am făcut. Într-adevăr, este vorba despre comisie care ar trebui să fie mai curioasă cu privire la activitățile externe, să analizeze un pic mai mult aceste activități, să adreseze mai multe întrebări mai ales în ceea ce privește analiza activității acestora, detaliile și eventual să analizeze mai mult aceste lucruri. Am uh, descoperit că multe concluzii sunt vagi nu există detalii specifice, astfel încât să pot răspunde la întrebările pe care le-ați adresat cu privire la aceste lucruri. În ceea ce privește rolul dumneavoastră și al celor care uh, supraveghează comisia și activitatea ei, într-adevăr, în ceea ce privește subiectele pe care le-ați uh, ridicat aici, activitatea consilierilor speciale, eficacitatea lor, uh, Uh, dacă alții ar putea prelua acest rol, ei bine, acestea sunt întrebări pe care nu le pot răspunde. Dar informațiile care se găsesc în raportul meu și alte informații pe care uh, le-am obținut prin anchetele noastre uh, vor duce la răspunsuri la unele dintre întrebările pe care le-ați adresat astăzi. Președinta, mulțumesc. Vom face un follow-up prin procedura de descărcare și voi da acum cuvântul domnului Penter din partea Digi Human Resources. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna ombudsman, pentru această declarație clară și echilibrată prin care ați explicat sistemul. Am uh, ascultat cu interes explicațiile dumneavoastră și recomandările pe care le-ați făcut și după cum ați spus, abia ați uh, terminat treaba dumneavoastră, așadar nu am primit încă raportul. De aceea este dificil să fac comentarii cu privire la aspecte specifice sau să răspundă direct la vreo recomandare. Cu toate acestea, mă bucur că ați constatat că am cooperat uh, pe deplin cu dumneavoastră la toate nivelurile și pe toate planurile. Am răspuns deja la o serie de recomandări care ne-au parvenit în scris la sfârșitul anului și s-a notat că uh, nivelul de transparență la nivel înalt a sporit am publicat informații uh, pe site-ul uh, corespunzător. Acolo sunt publicate numele și informații cu privire la mandate, precum și CV-urile. Doresc să spun că odată ce vom primi raportul, îl vom analiza, vom analiza cu atenție toate recomandările și vom vedea unde este potrivit și unde putem să ajustăm regulile și practicile noastre pentru a ține cont de aceste recomandări. De asemenea, luăm notă de faptul că așteptați un răspuns din partea noastră până în octombrie anul acesta. Așadar, vă mulțumesc și cam atât din partea mea în acest moment. Ah, astăzi, uh, iată că ne înțelegem foarte bine. Mulțumesc uh, pentru răspunsurile dumneavoastră. întrebarea pe care am adresat-o ombudsmanului, aceasta trebuie transmisă mai departe către dumneavoastră. Ce mă supără este atunci când oameni care nu s-au pensionat încă, dacă aceștia lucrează de la zero, așadar, fără să fie plătiți. Trebuie să-ți poți permite așa ceva. Asta înseamnă că există alte interese acolo eu nu cred uh, într-o mare activitate de sprijin, ci cred că se ascund în spate și alte interese. Iar această întrebare pe care am adresat-o doamnei ombudsman, ei bine, la acesta am fi vrut un răspuns și din partea dumneavoastră. Iar această ședință este pe internet. Așadar, vă rog să o revedeți, iar întrebările pe care le-am adresat doamnei ombudsman, care uh, vizează și mandatul dumneavoastră, vă rog la acestea să ne răspundeți în scris. Domnul Flanagan mai dorește să intervină. Vă rog. Doresc să mă refer la ceea ce ați spus, pentru că Comisia ar fi într-o poziție mai bună dacă ar răspunde la aceste întrebări. Și aș vrea să știu dacă există informații cu privire la cât primesc uh, cu adevărat acești uh, consilieri speciali. Din ceea ce uh, spune doamna ombudsman, cam 50 de zile, câte 600 de euro pe zi, în această dimineață s-a vorbit despre un buget, însă a, aș vrea să știu cât se cheltuiește anual cu acești consilieri speciali. De 50 de ori, 500 de euro? Sau despre ce sume vorbim? Cât ne costă, practic, activitatea acestor consilieri speciali? Se știe? Da, pot răspunde la această întrebare. Linia bugetară pentru consilierii speciali, linia totală bugetară, este de 960.000 de euro pe anul 2017. Dar trebuie să ne răspundeți și la întrebarea referitoare la serviciile medicale. De ce avem atât de mulți consiliari pe servicii medicale? Domnule Flanagan, vă rog. Dacă avem 50 de consiliari speciali sau câți avem în total? Sunt vreo 50? 57 de consilieri speciali, dar nu este o divizie directă. Dar cât primesc în medie? 14.000, 15.000? Fiecare? Dacă este să luăm media, sigur, media matematică ar duce la acest rezultat. Dar linia bugetară include nu numai uh, remunerația zilnică, ci și bugete disponibile pentru misiunile pe care le fac acești consilieri speciali, dacă sunt nevoiți să călătorească pentru a ajunge la Bruxelles și a oferi uh, recomandări comisarilor de aici. Și există cifre referitoare la per diem, cât li se plătește ca diurnă. În ceea ce privește diurnele, aici avem niveluri diferite. Acestea corespund uh, salariilor oficialilor uh, instituțiilor europene. Deci, în funcție de nivelul care se decide și se alocă respectivului consilier, diurna poate începe de la 345 de euro pe zi până la 500 de euro pe zi. Basically works out as an arithmetical um, amount. I think it's one... Cred că vorbim de 1,26% din salari, din grila de salarii pe care uh, o primesc uh, oficialii europeni. Noi uh, am preluat această informație în camera. Probabil că uh, nu ați văzut-o. Acestea sunt informații confidențiale pentru că sunt uh, informații personale. Bun, dacă nu există alte intervenții, atunci uh, îi mai... Am ajuns la finalul acestui punct. Îi mulțumim doamnei O'Reilly pentru uh, ancheta derulată și pentru faptul că a venit alături de noi. Uh, vă mulțumim că ați venit și vă mai așteptăm. La revedere! Da. Am ajuns la finalul uh, ședinței publice. Mai urmează o reuniune a coordonatorilor care va începe în 5 minute. Îi rog pe cei care nu participă, nu au voie sau nu doresc să părăsească sala pentru a putea începe imediat reuniunea coordonatorilor. Ședința se suspendă până la 11.55. Mulțumesc! Any, any